Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir nehmen unsere Beratungen wieder auf. Dragi colegi, dragi colegi, reluăm uh, ședința noastră. Bun venit uh, la ședința uh, Comisiei de Control Bugetar. Astăzi și mâine aveți ordinea de zi. Nu mi-au fost transmise modificări la această ordine de zi. Dacă, dorești, da, dacă doriți să vorbiți în sală, vă rog să nu vorbiți mai tare decât mine. N-am primit încă o dată modificări la ordinea de zi. Aș dori la punctul 2 uh, să vă spun uh, că ședința este transmisă, ca de obicei, pe internet și am ajuns la punctul 3, un studiu privind infrastructura la scară mare finanțată de Uniunea Europeană și uh, procedurile de achizițiile publice. Raportor este colegul uh, Vali. Uh, domnul Papi și domnul Ackerman ne vor prezenta acest studiu Cine dorește să înceapă? Bun venit la ședința noastră și abia așteptăm uh, prezentarea studiului. Doamnelor și domnilor, bună ziua! Bună ziua pentru oportunitatea pe care ne-o acordați de a vă prezenta acest studiu în această dupămasă. Studiul acesta n-aș vrea să încep cu constrângerile, dar doream să vă spun că e un efort care uh, vizează oferirea unor uh, linii generale, deci o viziune de ansamblu și de asemenea am pregătit și câteva recomandări generale. Deci o să vă prezentăm uh, câteva slide-uri, în primul rând contextul studiului, rezultatele și în fine recomandări pe care dorim să le prezentăm în atenția Comisiei dumneavoastră în ceea ce privește contextul. Ideea acestui studiu a fost să pregătească o înțelegere mai bună a experienței legate de uh, pregătirea achizițiilor publice pentru proiecte de infrastructură uh, la scară mare, finanțate de către Uniunea Europeană. Avem uh, patru fonduri care finanțează, deci Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul de Coeziune, Fondul European pentru Investiții Strategice, EFSI și uh, Mecanismul uh, uh Conectarea Europei. Trebuie să spunem că în Europeană în prezent 14% din PIB uh, face obiectul uh, achizițiilor publice, este un uh, procent foarte important. 50% din finanțarea EFSI se face prin intermediul procedurilor de achiziții publice. De asemenea, mai trebuie să reținem o evaluare importantă, respectiv faptul că 13 state membre, în conformitate cu scoreboardul uh, privind piața unică din 2017, nu au rezultate satisfăcătoare. Deci, uh, rezultatele sunt mai. Deci, putem spune că sunt nesatisfăcătoare, rezultatele lor nu sunt adecvate și aveți cifrele și la pagina 25 din documentul nostru al studiului pe care vi l-am uh, trimis deja. Deci avem uh, și un tabel. Curtea Europeană de uh, Conturi din 2007, în 2017 a subliniat cum bugetul european este protejat în procedurile de licitații din statele membre, dar în raportul din 2016, Curtea de Conturi a spus că Există uh, domenii în care se pot obține îmbunătățiri, uh, care sunt detaliate în studiu, dar uh, foarte pe scurt uh, vi le vom uh, prezenta aici uh, pe slide. E loc de mai bine în domenii precum uh, colectarea datelor, pregătirea proiectelor, evaluările exante, de exemplu. De asemenea, se întârzie, se înregistrează întârzieri administrative, e un fenomen recurent în Europeană și de asemenea și uh, constrângeri de capacitate uh, în, la echipele care pregătesc uh, procedurile de achizițiile publice. Iată, deci, lacunele identificate în studiul din 2016 de către Curtea Europeană de Conturi și doream să vi le supun atenției. Vorbeam de uh, graficul de tabelul de la pagina 25 al studiului, iată-l aici uh, pe ecran, vedeți uh, cum majoritatea, poate nu marea majoritate, dar o proporție mare, respectiv 13 uh, state membre, care nu uh, reprezintă un prag minim. E foarte important uh, să subliniem această concluzie care se desprinde din raport. Finanțarea europeană pentru infrastructura la scară mare din uh, Uh, cadrul financiar multianual uh, se ridică la 120 de miliarde. Aici pe uh, slide vedeți distribuirea, defalcarea pe instrumente. Am spus că studiul acoperă cele patru instrumente. Aveți aici defalcarea. Dacă vreți să vă faceți o imagine de ansamblu. Și aici mi se pare interesant să vă mai spun și care, cum arată alocarea pe stat membru. Deci în miliarde de euro deci în două uh, domenii, transport, deci rețelele de transport și de energie. Vedeți uh, cât de importante sunt aceste investiții pentru aceste țări, inclusiv pentru țările care au aderat în 2004, în 2007 și, uh, și mai recent în cazul Croației. Studiul acoperă practicile din fiecare stat membru, pentru fiecare studiu cam 3000 de pagini, deci am avea nevoie de 100 de pagini pe stat uh, membru pentru a uh, desprinde tendințele principale și aici intervin uh, constrângerile, limitările la care mă refeream înainte, dar totuși am putut efectua o analiză detaliată pentru patru țări, Republica Cehă, Spania, Grecia și România, și puteți uh, vedea concluziile noastre. Ele figurează detaliat în studiu pe care, studiul pe care vi l-am pus la dispoziție și mai există și patru uh, studii de caz uh, pentru proiecte care au fost evaluate în mod detaliat. Ele figurează aici pe slide. Există un proiect transfrontalier de mare importanță pe agenda politică. E vorba de legătura feroviară Lyon Uh, Torino, Franța-Italia, uh, avem și o autostradă din uh, Cipru și apoi renovarea Madrid, liniei 5 a metroului din Spania și autostrada Almere din țările de jos. Deci iată care sunt studiile care au fost aprofundate și care arată care sunt problemele pe care le-am constatat în cazul procedurii de achiziții publice. Să vedem care au fost rezultatele. În primul rând, e foarte important să identificăm cine ce face la aceste proiecte. Deci, statele membre pregătesc și implementează, fac treaba, să zicem, ca să mă exprim așa mai liber, deci uh, încearcă să se asigure că toate instituțiile, factori implicați, repetă normele. Deci sigur că totul depinde de capacitatea statului membru respectiv. Sigur că fiecare stat uh, membru are un număr uh, limitat de personal E vorba de personal care trebuie să fie foarte bine pregătit, foarte bine uh, format, e vorba de experiențe care se acumulează în timp și bineînțeles că e o constrângere pe care am uh, constatat-o în uh, studiul nostru, am descoperit-o când am efectuat studiul nostru. Pe ansamblu putem spune că în ce privește valorile ex-ante, valorile de impact, analiza socioeconomică costuri-beneficii, și aici fac o declarație foarte generală, dar uh, putem spune că situația din Europeană este corectă, este adecvată, este satisfăcătoare. Sigur că putem întotdeauna identifica un exemplu negativ, un exemplu de proaste practici, dar în orice caz, pe ansamblu, putem spune că practicile în domeniul achizițiilor sunt corecte, dar sigur că e loc și de mai bine și aici am dorit să evidențiem uh, aceste elemente. În primul rând, uh, chestiunile de mediu, apoi intervențiile uh, perspectiva la scară largă sau pe termen lung. Să nu ne uh, referim doar la un tronson de, tronson de autostradă, ci felul în care autostrada respectivă uh, are impact asupra unei regiuni și așa mai departe. Deci contextul general este foarte important. Apoi, uh, transparența procesului de uh, pregătire s-a îmbunătățit. Aceasta este poziția noastră și am Uh, descoperit însă că nu toți factorii implicați uh, sunt asociații. Deci consultările la nivel de societate civilă, de uh, opinie publică, nu sunt neapărat cele mai satisfăcătoare. Deci, încă o dată, este vorba doar de observații ample, generale, dar având în vedere că nu avem prea mult timp la dispoziție, aș dori să, am dorit să mă concentrez pe aceste subiecte principale. În uh, rapoartele dumneavoastră, dar și pe ecran, aveți câteva grafice în ce privește împărțirea rolurilor între statele membre și instituțiile europene de finanțare și factori implicați. Avem această schemă aici pentru EFSI. Alte rezultate nu legătură cu pregătirea proiectelor, ci procesul de achiziții publice în sine. În prezent, cel puțin, nu avem suficiente date în legătură cu ce s-a întâmplat cu comunicările Comisiei Europene în acest domeniu al subiectelor uh, prezentate aici, deci evaluarea exante voluntară, profesionalizarea uh, achizițiilor publice și uh, liniile directoare în domeniu. Au fost uh, depuse eforturi, dar nu știm care a fost impactul uh, lor și deci considerăm că ar fi important să analizăm, să vedem care este impactul pe piață al acestor uh, comunicări cât mai repede cu putință. Așa cum am spus pe ansamblu, noi considerăm că monitorizarea efectuată de către Comisia Europeană și de către BEI e satisfăcătoare, însă și aici uh, se pot aduce îmbunătățiri și asta în mai multe domenii. Noi considerăm că nu se folosește suficient capacitatea oferită de către instituțiile europene. Deci, uh, există câteva date, baze de date, uh, de bune, schimburi de bune practici între statele membre și, de fapt, foarte puține state membre folosesc acest material care a fost acumulat de către Uh, instituțiile europene. În ce privește uh, colectarea, culegerea datelor, vom discuta mai târziu aici, într-adevăr, uh, se pot face îmbunătățiri substanțiale. Și de ce spunem că e important acest domeniu? Pentru că astfel am putea face o verificare export a proiectelor față de inițiativele, față de obiectivele inițiale. Am mai uh, examinat problema uh, acordării contractelor cu ofertant uh, unic, dacă e o problemă gravă. Deci contracte care sunt acordate doar pe baza unei oferte de contract. Și am folosit date descărcate de pe portalul portarul pentru date electronice pentru două, perioada 2009-2017. Datele respective nu sunt foarte fiabile și o să vă spun și de ce mai târziu, dar în orice caz am uh, pornit de la 4,9 oferte de contracte și după ce s-a constatat că nu sunt suficiente date sau când sunt alte probleme, sume exorbitante și așa mai departe, am ajuns la uh, 240.000 de contracte acordate cu valoarea între 1 milion și 1 miliard de euro și ne-am dat seama că pe ansamblu dacă e să Uh, analizăm situația tuturor achizițiilor publice cu finanțare europeană și nu, ne-am dat seama că 12% din finanțare finanțarea promisă a fost făcută, făcută pe baza unui singur, uh, unei oferte unice. Însă, când era vorba de proiecte europene, comune, suma era mai mică, doar de 9%. deci acordate doar pe baza unei oferte unice. Și aici aveți un grafic care arată uh, finanțarea legată de documente, uh, de, de uh, proiecte europene și nu. Cu albastru avem uh, licitațiile care implică uh, fonduri europene exclusiv dar în orice caz ce putem vedea este că aceste contracte cu oferte unică au variat foarte mult în perioada 2009-2017, însă anual putem spune că procentul de finanțare implicat în aceste contracte cu ofertă unică este mai, uh, deci procentul este mai mic atunci când e vorba doar de finanțare uh, de la nivel european. Acum, dacă e să analizăm media la nivel european, am uh, studiat situația din trei țări, Polonia, Ungaria și Danemarca. Și ce putem constata aici, în acest tabel, e că peste tot în Europeană, așa cum a arătat și primul diapozitiv, am avut 12% de contracte în general și 9% uh, de contracte cu ofertă unică atunci când era vorba doar de finanțare europeană. În Polonia și în Ungaria, procentul general al acestor contracte cu ofertant unic e mai mare uh, dacă e să luăm în calcul toate contractele, dar mai mic atunci când vorbim doar de finanțare europeană. Și ce ne arată acest tabel este că există unele state membre în care acordarea de contracte uh, pe uh, baza unui, unei oferte uh, unice e mai mare decât în Polonia sau în Ungaria, de exemplu. Iar în cazul Danemarcei, constatăm că uh, s-au acordat foarte puține finanțări europene în aceste contracte cu ofertă unică. Am menționat înainte problemele pe care le-am avut uh, cu datele uh, de, pe care le-am descărcat de pe portarul uh, privind Open Data. Cam 42% din cele 4,6 milioane de date descărcate nu aveau câteva valori, de exemplu, cuantumul sumei respective, dacă era implicată finanțarea europeană și așa mai departe, deci a trebuit să renunțăm la ele pentru că nu, nu erau uh, fiabile, nu le puteam folosi pentru analiza din acest context. Și am avut cam 1000 de intrări aproximativ, la care sumele contractelor erau de mai mult de 1 uh, miliard de euro. Ultimile două uh, rânduri, sau cel puțin ultimul rând, arată care este valoarea maximă cu care ne-am întâlnit, nici, nici măcar nu știu cum să citesc această cifră, dar în orice caz uh, e de ordinul uh, miliardelor de miliarde. Era vorba de uh, Ministerul Bulgar al Transporturilor și ce a fost interesant legat de acest contract era că, deși era vorba de Ministerul de Transporturi din Sofia, se vorbea de Regatul Unit ca țară implicată. Nu știu dacă era o problemă legată de uh, introducerea dătii respective sau de manipularea datelor, dar în orice caz probabil că a intervenit o greșeală, ceea ce denotă uh, că sunt probleme atunci uh, când uh, încerci să analizezi astfel de date. Chiar și când renunț la informații uh, pe care le ai identificat uh, drept fiind uh, greșite, nu ne putem baza pe faptul că datele respective sunt fiabile. Inclusiv pentru diapozitivele pe care le-am pregătit pentru studiul de aici. Uh, probabil că sistemele electronice respective uh, fuseseră pregătite pentru în scopuri diferite nu neapărat să se vadă câtă finanțare a fost uh, uh, acordată pentru astfel de proiecte. Deci putem spune că avem de-a face cu o lacună sau o discrepanță între date, chiar dacă situația s-a îmbunătățit. În urmă cu câțiva ani am uh, mai efectuat o astfel de analiză la care datele pe care le aveam la dispoziție fuseseră obținute de la OpenTED, Era vorba de câțiva hackeri care au spart uh, sistemele comisiei, au încercat să proceseze datele respective și putem spune că asistăm în prezent la o bunătățire considerabilă, dar în orice caz, totuși, din păcate, datele nu sunt fiabile. Care sunt uh, uh celelalte rezultate? Deci am constatat că intervin schimbări uh, frecvente în cadrul de reglementare, coordonare limitată între autoritățile respective, uh, constrângeri de capacitate pe care le-am menționat, câteodată o atenție exclusivă acordată prețului și nu calității sau în detrimentul calității uh, al ofertantului, apoi defalcare artificială pe bugete de proiect. Vorbitorul nu vorbește la microfon, din păcate și uh, apoi câteva abuzuri, câteva neregularități. Aș dori să vă invit să mergeți la paginile 29 și 31 din uh, rapoartele dumneavoastră, unde sunt consemnate neregularitățile. Mă gândesc la uh, greșelile identificate de Comisia Europeană în ce privește politica de coeziune și apoi raportul OLAF cu privire la uh, Uh, problemele identificate la Fondul Social European pentru exercițiul financiar de anul trecut. Așa cum am spus, rolul Comisiei Europene în monitorizarea acestor date sau al Băncii Europene de Investiții este limitat, ceea ce bineînțeles are de-a face și cu resursele, capacitatea uh, financiară uh, este insuficientă, ar fi nevoie de mult mai multe uh, fonduri. Știm că timpul trece, deci ca să mă apropiu de concluzie, acum ne axăm pe recomandări în atenția dumneavoastră, iar iată care sunt uh, concluziile studiului nostru. În primul rând, noi considerăm că trebuie să se colecteze date și să se înțeleagă mai bine capacitatea statelor membre în acest uh, domeniu al achizițiilor publice, mai ales pentru proiectele acestea la scară mare. E o primă concluzie care se desprinde. A doua, considerăm că trebuie să înțelegem care a fost impactul uh, inițiativelor uh, lansate recent de către Comisia Europeană. Nu o să mă refer la ele acum, pentru că le-am menționat înainte și figurează și pe ecran. Apoi considerăm că trebuie să analizăm de ce fondurile puse la dispoziție de către Uniunea Europeană la nivelul uh, la dispoziția statelor membre nu sunt folosite. Pentru că există cunoștințele necesare, există expertiza Uh, de care statele membre nu se folosesc, așa cum am spus. Și uh, bazându-mă pe cele spuse de colegul meu înainte, trebuie să corectăm uh, lacunele și incoerențele care apar în datele TED, pentru că e practic singura bază de date unde figurează analize interesante și apoi considerăm că trebuie să ne asigurăm că în fiecare procedură de achiziție publice Uh, factorii implicați ar trebui să fie mai uh, puternic implicați. Mulțumim. După cum uh, constatați, eu sunt puțin perplexă pentru că datele pe care ni le-ați prezentat diferă foarte mult de cele pe care le-am primit de la Direcția Regio pentru studii. Ni s-a prezentat un proiect din Uh, Polonia și Ungaria și nu din Polonia și în Croația, 55% din uh, toate licitațiile cu fonduri europene uh, au avut un ofertant unic și nu 36%. Bineînțeles că aveți o bază de, dată, de date mult mai amplă, dar mi se pare că totuși diferența este prea mare. N-ar trebui să fie așa, nu e normal. Ceea ce înseamnă că avem o problemă enormă cu datele și deci întrebarea este care e problema. Domnul Val este raportor, vă rog. Eh, Vă mulțumesc foarte mult. Problema datelor, după cum spunea doamna președinte și studiul, e unul din punctele fundamentale. E foarte dificil să analizăm în domeniul uh, marilor infrastructuri și a, și a licitațiilor publice toate aceste detalii, dar mulțumesc foarte mult responsabililor uh, cu acest studiu pentru că au încercat să dea o privire de ansamblu independentă față de ceea ce aflasem până acum în legătură cu uh, aceste mari opere de infrastructură. Studiul se concentrează pe diferite aspecte, au fost analizate procedurile de pregătire și uh, procedurile de ofertare. Datele Uniunii Europene ne arată că um, apelurile de ofertă publice au fost o parte foarte importantă dintre, din financiar, finanțarea de către Uniunea Europeană. 120 de miliarde de euro este cifra de finanțare din partea Uniunii Europene în acest domeniu. Deci trebuie să ne asigurăm, desigur, că aceste fonduri sunt bine utilizate. Curtea de conturi a întâlnit destul de multe puncte slabe în ultimii ani după cum spuneam, uh, spunea și doamna președinte, iar uh, aceste evaluări care se fac uh, la proiecte, mai ales evaluările exante pentru a putea să se vadă care este adevăr- adevărata valoare adăugată sau demonstrat a fi situații care merită o atenție sporită pentru ca să garantăm independența. Trebuie să vedem în primul rând dacă evaluările exante și studiile sunt făcute independent, independent de voința politică, care de obicei se află în spatele necesității de infrastructură, de exemplu. Studiul acesta a menționat și anumite evaluări de ordin ambiental, uh, care au fost de multe ori prost uh, puse în aplicare. E nevoie de îmbunătățiri pentru ca toate aspectele să fie acoperite și pentru ca să nu se mai repete erorile din trecut despre, în proiectele de mare infrastructură. Un alt punct relevant este cel care uh, se referă la teritorii. În momentul în care se modifică un spațiu uh, cu o operă mare de infrastructură, uh, proiectul Castor în Spania ar fi un exemplu așa, sau alte opere de infrastructură uh, cum ar fi uh, căi ferate, autostrăzi. Toate acestea sunt opere de mare anvergură care traversează multe teritorii și în care mai multe uh, autorități sunt uh, implicate. De exemplu, dacă lângă casa dumneavoastră se va instala un depozit mare de gaze, normal că aceasta s-ar putea să creeze probleme și eventual și multe îngrijorări publice. Este evident să implicăm cetățenii locali iar aceste opere de anvergură care pot fi periculoase trebuie să fie investigate, care niciodată nu se știe dacă sunt cu adevărat utile pentru populație. În orice caz, merită să se poarte o dezbatere reală despre ele. În ceea ce privește fenomenul ofertantului unic, am văzut că studiul ne spunea că uh, sunt îmbunătățite datele în momentul de față și că există totuși date diferite despre elementele pe care le analizăm. Deci poate că ar trebui să implicăm Comisia Europeană în întâlnirile ulterioare și să înțelegem mai bine ce se întâmplă cu aceste informații care diverg. Eventual, sistemul electronic ar putea să ne permită un acces la date din partea cetățenilor care să fie fiabil. Ar fi fundamental să facem această schimbare pentru că acești 120 de miliarde pe care cetățenii îi pun la dispoziție pentru marile opere de infrastructură și toate licitațiile publice la nivelul Uniunii Europene trebuie să fie cât se poate de transparente și de inteligibile pentru cetățeni. Închei subliniind importanța de a evalua capacitatea statelor membre de a investi în marele opere de infrastructură, inclusiv în cazul în care, de exemplu, există carențe. Uniunea Europeană poate să furnizeze o serie de informații care trebuie coroborate și trebuie să se mizeze și pe cele mai bune practici care să se schimbe între statele membre. E foarte important să garantăm transparența procedurilor de licitație și de apel uh, de oferte. O colaborare bună între statele membre poate să garanteze așa ceva. Vreau să mulțumesc încă o dată responsabililor studiului. Am văzut că doamna președinte Gresle a evidențiat deja care sunt punctele critice. Dacă alți colegi au observații de făcut, atunci mă bucur, pentru că acest studiu poate să ne dea foarte multe informații prețioase, pentru ca să putem continua să facem munca foarte prețioasă pe care o facem noi aici în Comisia pentru Control Bugetar. Vă mulțumesc, doamnă președinte! Și noi vă mulțumim foarte mult. Dacă există dorințe de luare de cuvânt din partea colegilor, dacă nu, aș da cuvântul celor doi autori al studiului încă o dată. Dumneavoastră ați vorbit despre proiectele mari de infrastructură care au valoare de peste 50 de milioane. Poate că Aici situația e diferită decât cea la cele mici de 15 milioane. Sigur că nu toate firmele sunt implicate în asemenea sume, am avut uh, și saga cu întotdeauna aceleași filme implicate în proiecte cu bani foarte mulți, care trebuie analizată. O să vă dau cuvântul încă o dată la dumne- dumneavoastră și după aceea o să dau cuvântul de Direcției Generale Responsabile din Comisie. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. În legătură cu divergențele de date, cred că unul din punctele care se menționează în acest raport este că, așa cum am spus și înainte, noi ne bazăm analiza pe datele pe care le descărcăm de pe TED și e foarte posibil și sper și eu că sistemele de achiziții publice să fie alimentate cu date cât mai, fia, cât mai fiabile. Se poate să existe diferențe între analizele DigiRegio și aceste studii, nu știu de unde vine, poate vine de la sistemele naționale de achiziții publice. Pe mine nu m-ar uh, surprinde să vedem că sunt diferențe. Eu cred că TED este mai degrabă o platformă care se bazează pe informare și care nu a fost concentrată sau formată așa încât să poată să analizeze în detaliu astfel de informații, în timp ce sistemele de achiziții publice la nivel național sper eu că au fost construite tocmai pentru ca să poată um, înregistra contractele de achiziții publice și pentru ca să aibă date fiabile. Da, mulțumesc. E foarte important să subliniem și că am găsit uh, și uh, erori în peste 40 de uh, intrări, deci lipseau date în 40 din înregistrările făcute. Trebuie să acceptăm că sunt aceste lacune Ați văzut aici cifre la pagina 51 a studiului, dacă vă interesează. Și puteți vedea și o analiză pe baza elementelor specifice care lipsesc din raportarea TED. Da, mai pot și eu să fac o precizare, vă rog. Ceea ce n-am menționat înainte a fost că TED-ul înregistrează trei tipuri de contract de servicii și de lucrări și aici la, contra, la ofertanții unici, la o categorie au apărut diferențe foarte mari față de cele care uh, erau uh, din altă categorie și implicau contracte mai mici. Mulțumesc! Pentru comisie, acum, domnul Denis de la Direcția Generală Regionă. Regio, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc și consultanților pentru raportul foarte bun. Cred că în ultimele minute am auzit foarte multe frustrări în legătură cu colectarea datelor. În munca noastră de zi cu zi avem probleme similare cu date care nu sunt introduse în alte sisteme. Este o bătălie constantă. Trebuie să îmbunătățim uh, introducerea datelor de către autoritățile naționale și beneficiari în statele membre pentru ca să ne asigurăm că vom avea o analiză mai bună pe urma la acestor date. O să mă refer și la recomandări în a doua parte, dar aș vrea să amintesc comisiei că munca cu, uh, la comisie și cu BEI în ceea ce privește pregătirea proiectelor implică, de exemplu, inițiativa Jaspers, unde avem 140 de oameni de la BEI care oferă consultanță și evaluări pregătirii de programe, dar care fac și o evaluare față de cadrul de reglementare care există și cerințe, ținând cont de cerințele politicii de coeziune sau a fondului Conectarea Europei. S-au făcut multe pentru ca să se îmbunătățească pregătirea proiectelor. E clar că nu suntem încă la perfecțiune, mai sunt multe de perfectat. Dar, în al doilea rând, ceea ce am văzut pe diapozitive înainte, planul de acțiune pentru achizițiile publice a fost inspectat de mai multe direcții generale de la Comisie am oferit mai multe informații statelor membre. Sunt puțin dezamăgit de faptul că consultanții consideră că statele membre nu folosesc la măsură, la, în măsura în care și-ar dori toate aceste date. Poate că ar trebui să ne gândim la cum am putea să încurajăm statele membre să folosească mai eficient ceea ce facem noi. În legătură cu recomandările, eu cred că prima recomandare este parte din uh, planul de acțiune pentru achizițiile publice, pentru care noi colectăm uh, date și facem studii în munca noastră de zi cu zi în abordarea proiectelor mari de infrastructură, deci noi colectăm date și ne uităm la proiectele uh, concrete pentru ca să vedem cât de bine sunt acestea pregătite. În uh, ceea ce privește colectarea datelor pe inițiativele recente, nu sunt convins că acum este momentul potrivit să o facem. Poate că avem nevoie de mai multă experiență pentru ca să ne uităm uh, la ele, dar putem să ținem cont și de această recomandare. Ceea ce e mai dificil este să abordăm incongruențele în datele TED. Datele sunt introduse de către autoritățile de contractare. Nu avem cum să facem altfel din cauza numărului de înregistrări sau intrări în această bază de dată. Eu nu cred că vreo instituție poate să facă un, uh, o verificare de calitate pe baza pentru informația aceasta. Așa cum spun uh, profesioniștii IT, dacă bași gunoi, este gunoi. Putem să cerem statelor membre să facem mai bine, dar uh, să facă mai bine, dar sigur că depinde după aceea de autoritatea de contractare din statele membre dacă își face până la urmă treaba bine sau nu. Dumneavoastră ați început prezentarea vorbind despre diferitele roluri uh, ale actorilor implicați. Ați spus de asemenea că trebuie să îmbunătățim implicarea actorilor din nou, Comisia nu poate decât să încurajeze așa ceva dar uh, până la urmă la nivelul național și la nivelul regional va trebui să aibă loc reacția ca atare ca să se asigure că uh, se întâmplă ceva. Îmbunătățirea cadrului de reglementare, toate proiectele care sunt finanțate de către Uniunea Europeană trebuie să respecte directiva pentru achizițiile publice de la nivel european. Aceasta este ceea ce spun și colegii de la DigiRegio și ceea ce fac ei, de fapt, atunci când fac evaluarea, uh, ei văd dacă directiva a fost respectată sau nu. Nu știu cât putem să ancorăm mai tare cadrul de reglementare în acest sens, pentru că nu văd cum am putea să o facem. Un studiu foarte incitant și foarte util și îmi pare rău că sunteți foarte frustrați de colectarea datelor pentru că unele din uh, cifrele pe care le-am văzut acolo erau într-adevăr ridicole. Cred că dincolo de limitele pe care le oferă datele, e un studiu foarte util și mi se pare că trebuie să continuăm pe această cale. Mulțumesc, doamnă președinte! Mulțumesc, îmi pare rău, eu n-am înțeles nimic. Nu am înțeles mai ales de ce studiul uh, de GD Regio este pe aceeași temă, dar, se, dar diferă total în ceea ce privește cifrele față de studiul de astăzi. Și n-am înțeles exact de ce este așa, n-am înțeles nici de ce nu se colectează mai bine datele, n-am înțeles de ce nu avem mai, date mai fiabile, avem reguli uh, care sunt uh, proaste sau nu suntem destul de inteligenți ca să notăm cifrele și de ce nu putem să ne analizăm corect. Care e problema? Dacă vreți, puteți să mai începeți de la început. Puteți să mai spuneți o dată. Eu nu am înțeles ce spuneți. Eu nu sunt mulțumită de ceea ce discutăm aici în această zi. Când ne uităm la sumele enorme de bani, când ne uităm la succesul Uniunii Europene pe piața unică, se bazează pe proiecte transparente, atunci, sincer, mi se pare că uh, trebuie să ne fie frică de procedurile acestea transparente. Avem o situație dezastruoasă în legătură cu datele. Vă rog frumos, vă mai dau încă o dată cuvântul pentru a doua șansă. Mulțumesc, domnule președinte. O să încerc să vă luminez eu. Nu știu dacă o să am succes de data aceasta sau nu. Ceea ce putem să facem este că numai de curând am primit acest raport. Eu zic că trebuie să comparăm raportul și datele din el cu datele pe care le-am pregătit noi la Regio și să vedem dacă identificăm motivele pentru care aceste date sunt atât de diferite. Nu cred că avem un răspuns la această întrebare azi. Dar ce e clar e că putem să facem o analiză a diferite, diferențelor în uh, output și să vedem dacă putem să găsim o explicație la rândul datelor pentru aceasta. Am văzut că și uh, la consul, în slide-ul consult, de, venit de la consultanță au existat anumite nelămuriri, dar nu cred că pot să vă dau astăzi un răspuns clar. O să vedem dacă putem să găsim de ce datele sunt atât de diferite. Mulțumesc! Nu, nu, nu, nu, nu, spune doamna președinte. Studiul Direcției Generale Regio a fost evaluat de către mine. Studiul spune că avem negocieri uh, și acest studiu ajunge la altă, altă concluzie, la subiecte care sunt foarte importante pentru noi. De exemplu, Ungaria, Polonia, care sunt beneficiari uh, neți, importanți. Vreau să știu de ce avem date atât de diferite. Doar nu mă ocup de floarea mărului de aceste subiecte. Mă ocup pentru că e important. Și vestea bună este că putem să primim aceste date, am citit de toate de rapoartele, dezbatem de luni de zile și încercăm de luni de zile de altfel să înțelegem de ce în anumite state membre la jumătatea procedurilor uh, europene nu există o a doua firmă care să verifice. Aceasta se numește corupție de obicei. Uh, situația e foarte serioasă. Eu zic că n-ar trebui să ne așezăm aici, să zicem că o să mai analizăm, o să mai citim, o să mai vedem, ca să vedeți, ca să o vedem. Eu nu sunt de acord cu așa ceva, sunt foarte dezamăgită de abordarea dumneavoastră. Cred că totuși puteți să-mi spuneți mai multe, mai aveți cuvântul încă o dată, vă rog frumos, domnule. Thank you, Madam Chair. Um... Mulțumesc, doamnă președinte. După cum am spus, tocmai am primit acest studiu. Nu am avut ocazia să-l comparăm cu studiul nostru anterior. Și aceasta este ceea ce trebuie să facem acum, după părerea mea. Eu nu pot să vă explic astăzi de ce rezultatele par să fie atât de diferite. Și de ce proporția contractelor cu ofertant unic este atât de diferită de la un studiu la altul. Trebuie să analizăm. Eu nu pot să vă raportez despre acest lucru acum. Așa, așa se întâmplă. E vorba de a face munca cum trebuie. E nevoie de transparență, sunt de acord cu dumneavoastră, e nevoie de un set de date care să respecte aceleași reguli și o înțelegere uniformă, de asemenea, a ceea ce se întâmplă la fața locului. Dar astăzi nu pot să vă explic diferențele, îmi pare foarte rău. Va trebui să studiem problema, să analizăm studiul și să-l comparăm cu cel pe care l-am făcut mai mult. Și când credeți că putem să vă chemăm din nou aici? I think that will take um, uh, a number of weeks. Cred că va fi nevoie de câteva săptămâni. Două, trei luni, poate, chiar. Cândva în primul trimestru al anului viitor putem să ne întoarcem, doamnă președinte. Bine, atunci să ne întâlnim în martie încă o dată, o să pun pe ordinea de zi. Aș vrea să știu dacă, după experiența dumneavoastră, pentru că dacă nu mă înșel, lucrați în domeniu, dacă după experiența dumneavoastră, cadrul de reglementare al negocierilor este suficient pentru a putea afla așa ceva. Există o obligație de raportare. Este suficientă, după părerea dumneavoastră, și în noua, noul CFM e prevăzută această obligație de raportare sau nu? I think we have. Uh, we have competing um, forces here. Eu cred că aici avem niște forțe care se bat cap în cap. Pe de o parte, dorim să avem o transparență totală și transparența totală implică multe informații, acestea la rândul lor implică multe complicații și sarcini pe beneficiar, pe autoritățile implicate, pe statele membre, necesită resurse în comisie, peste tot ca să analizăm situația. Dincolo de aceasta avem uh, forța simplificării, în care regulile trebuie să fie mai simple și dacă regulile sunt mai simple, atunci ele vor fi mai ușor de respectat. Eu cred însă că foarte multă raportare de care vorbește textul nu este decât pe bază voluntară, nu există o bază legală pentru altceva ca să oblige la raportare. Eu cred că prin convingere, diferite alte tehnici, reuniuni între experți și studii, putem să primim informația de care avem nevoie. Nu cred însă că avem nevoie de o raportare obligatorie suplimentară uh, față de statele membre, adică să le impunem altă obligație. Nu cred că momentan este nevoie. Aceasta înseamnă că am ști mai multe dacă am vrea să știm, dar am senzația că nu vrem să știm deloc. Am o impresie foarte proastă, să știți, pentru că uh, noi vedem că foarte multe fonduri merg pe calea corupției și nu pe calea transparenței și că de fapt noi deschidem porți pentru ca cineva să își bage în buzunar aceste fonduri. Îmi pare foarte rău să îl citez pe colegul Vali, dar ceea ce se reproșează Uniunii Europene trebuie tocmai să fie combătut cu transparența și trebuie să vă spun sincer că nu așa mi imagineam. Am o părere foarte proastă de această poveste. O să ne revedem în martie, să știți că nu o să uităm și vreau să-i dau cuvântul încă o dată autorului studiului pentru ca să știu dacă mai dorește să completeze ceva sau nu. Vă rog. Oh, thank you. I think... Mulțumesc aspectul cel mai important este ce date au fost folosite de DJ Rigio în studiul său și ce metodă. De pildă, noi am putut să folosim datele TEC ca să avem cifre defalcate pe fonduri pentru că se stipulează dacă s-au folosit bani din bugetul UE sau nu. Cred că ar trebui să comparăm și metodele pe care le-am folosit și sursa de unde provin datele ca să ne dăm seama dacă am analizat exact același grup de contracte sau nu, pentru că în momentul de față nu ne dăm seama dacă este vorba exact despre aceleași informații pe care le-am analizat. Este important pentru că știți că atunci când folosim metode diferite, uh, când datele nu sunt aceleași, rezultatele nu au cum să fie aceleași. Eu înțeleg, dar aici vorbim de aceeași problemă și anume câte întreprinderi participă la uh, um, licitații cu bani europeni. Câte au participat? E o informație esențială pentru noi și uh, pentru că avem studiul de la uh, DigiRigio, avem studiul celălalt, noi le punem cap la cap și vedem că nu se potrivesc. Avem o senzația unei nedumeriri complete. Sunt rezultate cu care noi nu avem pur și simplu ce să facem. Cineva trebuie să-mi explice dacă e undeva o greșeală sau... Eu nu pot să înțeleg cum poți pe, pe fapte să ieși, ajungi la două rezultate atât de diferite. Dar aici experiența vorbește și chiar cred că am dreptate. Mulțumesc. Oricum, dacă vreți să mai spuneți ceva, puteți să mai spuneți ceva. Dacă nu, îi dau cuvântul raportorului în final. Sì, sono... Eu totuși sunt mulțumit de faptul că studiul a relevat anumite informații, chiar dacă trebuie să facem verificări ulterioare. Comisia de control bugetar oricum va încerca să scoate la lumină toate aceste hmm, puncte. Să nu uităm că sunt uh, opere de infrastructură de-a dreptul faraonice, care au costat miliarde de euro, pentru care a fost nevoie de mai mulți ani de muncă și uh, este fundamental să înțelegem dacă primii ofertanți în cadrul primei licitații organizate sunt implicați sau nu într-o formă de corupție. E normal să avem asemenea bănuiele atunci când rezultatele nu sunt aceleași în cele două studii. Mi se pare normal ca autorii studiului și comisia să compare rezultatele, datele, metodele, pentru că s-ar putea să existe diferențe. Cel mai important este că discutăm, pentru că în absența dialogului, Uh, vom continua să facem aceeași greșeală, dar dezvăluind aceste informații, uh, până la urmă vom vedea luminița de la capătul tunelului și mulțumesc doamnei președinte că a pus accentul pe aceste diferențe între date și, cum ați spus, în luna martie ne vom revedea ca să discutăm mai în profunzime. Mulțumesc! Absolut, so weit so schlecht. Da, într-adevăr, amânăm pe luna martie această temă și sperăm, între timp, să primim uh, completări uh, la această temă foarte importantă pentru noi. Nu vom uh, renunța la această luptă, tocmai pentru că este foarte important, pentru că miza o reprezintă piața unică, procedura privind achizațiile, deci nu se, ne putem permite să tratăm cu lejeritate acest subiect. Am încheiat cu acest punct de perna de zi. Nu știu dacă secretarul general e pe hol. Dacă nu, facem o mică pauză până când sosește. Wir machen weiter in der Tagesordnung und Continuăm cu ordinea de zi. Descărcarea de gestiune, bugetul general al Uniunii Europene, Parlamentul European. Aș dori să îl salut pe vicepreședintele Sassoli, pe uh, domnul secretar general Vele, uh, pe domnul Robert uh, Galvin, auditorul intern al Parlamentului și uh, pe reprezentantul Uh, Curții de Conturi, uh, doamna Cipriani, care îl înlocuiește pe domnul Ruso, care este bolnav și din păcate n-a putut să vină aici. Uh, înainte de a-i da cuvântul însă, în limba franceză, aș dori să salut o delegație din Niger și din coasta de Fildeș, reprezentanții Uh, Parlamentului din aceste două țări din Africa ne onorează cu prezența. Bun venit, ne onorează prezența dumneavoastră. Mulțumim încă o dată pentru prezență și sper să vă faceți o idee în legătură cum, uh, cu felul în care funcționează procedura de uh, descărcare. Are dom- uh, cuvântul acum doamna Cipriani. Thank you, Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Sunt Chiara Cipriani, șefa cabinetului domnului Russo. Întâi de toate, vă rog să acceptați scuzele domnului Russo pentru că nu a putut să fie prezent la audiera de astăzi, deoarece are niște probleme cardiace voi prezenta capitolul 10 din uh, raportul anual al Curții de Conturi, uh, evaluarea cheltuielilor administrative și voi vorbi concret despre Parlamentul European. Evaluarea pe care a făcut-o curtea în raportul anual pe anul 2017 în ceea ce privește cheltuielile administrative nu este în niciun fel afectată de un nivel material uh, de eroare. De fapt, am ajuns la un procent de 0,5% rată de eroare. Această evaluare se bazează pe un, eșantion de 55 de tranzacții, dintre care 11 erau tranzacții în care Parlamentul European era implicat. Patru dintre acestea erau afectate de o marjă de eroare, ceea ce a dus la un total de șapte erori de diferite uh, tipuri printre care exista o greșeală cuantificabilă de rambursare a unor cheltuieli care nu erau eligibile pentru niște grupuri de vizitatori. Uh, celelalte greșeli care nu puteau să fie cuantificate sunt mai degrabă uh, slăbiciuni identificate în procedurile de achiziții, nerespectarea principiului anualității sau um, controle ex ante și ex post și verificare ex post insuficiente a facturilor și a cheltuielilor. În consecință, recomandăm Parlamentul European să-și îmbunătățească liniile de orientare pentru ofițerii de plăți în ceea ce privește conceperea și verificarea uh, uh, selecțiilor și a criteriilor de acordare a um, contractelor în cadrul uh, um, procedurilor de licitație în contextul revizuirii regulamentului financiar. În plus, recomandăm Parlamentului European că atunci când va revizui regulile folosite pentru um, primirea grupurilor de vizitatori, să-și consolideze procedura pentru uh, prezentarea declarațiilor de cheltuieli, cerând grupurilor să vină cu documente justificative pentru deconturi. Am evaluat de asemenea uh, Mm, în ce măsură au fost implementate recomandările generale pe care le-am făcut în raportul anual pe anul 2014, am constatat că recomandările noastre în ceea ce privește salariile și alocațiile familiale au fost puse în aplicare în cea mai mare parte. În ceea ce privește recomandarea din 2014, apropo de uh, o um, consolidare a verificărilor făcute cu privire la rambursarea costurilor și respectarea achizițiilor publice de către partidele politice europene, încă nu am putut să efectuăm o analiză ca să verificăm nivelul de progres la care s-a ajuns. Doamnă președinte, domnule raportor, Stimați membri ai Comisiei, vă stăm la dispoziție pentru oricare altă întrebare sau orice altă um, informație suplimentară de care ați avea nevoie și vă mulțumesc pentru atenție. Ja, besten Dank. Mulțumim și noi. Începem acum cu colegul Sasoli, dar aș dori să salut și echipa uh, Direcției Generale Finanțe și domnule secretar, uh, mulțumesc uh, foarte mult pentru răspunsul la cele 161 de întrebări. E o veste mai bună pentru că avem un număr mai, mult, mai mare de răspunsuri decât în anul precedent. Domnule Sasoli, aveți cuvântul. Grație, președinte. Mulțumesc, vă mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi. Discutăm despre descărcarea bugetară pentru bugetul pe anul 2017. Voi fi foarte succint uh, ca uh, să um, avem cât mai mult timp la dispoziție să facem uh, schimb de informații. 1910 uh, miliarde de euro prevăzute pentru bugetul pe 2017 au fost folosiți în procent de 99%, deci doar 1% a fost uh, um, suprimat ceea ce ne arată cât de bine s-a muncit uh, bazându-ne pe estimările bugetare și că avem un nivel de executare bugetară excelent la Parlamentul European. Acest rezultat a fost cu putință și datorită ratei de prefinanțare cu un transfer la sfârșitul anului de 40,85 de milioane de euro din proiectul CAD Luxemburg. Această operațiune care a fost aprobată și autorizată de Comisia Bugetară, ne-a permis să facem uh, economii cu ratele dobânzii de aproape 3 milioane de euro. Această operațiune a fost una de-a dreptul pozitivă. În ceea ce privește securitatea, creșterea nivelului de securitate a clădirilor Parlamentului a continuat în timpul anului 2017. Am reușit uh, uh îndeopște în cooperare cu autoritățile naționale care ne găzduiesc se creăm niște perimete de securitate în jurul clădirilor uh, principale, mai ales la Bruxelles, unde uh, strada Virț a devenit pietonală pentru că faptul că era deschisă traficului uh, făcea ca această stradă să prezinte un nivel ridicat de risc a fost de asemenea uh, uh, întărită paza și securitatea la intrarea în clădirile Parlamentului, bazându-ne pe uh, ceea ce s-a făcut în anul 2016 la intrarea în clădirea Spinele, ca să reducem nivelul de risc pentru deputați a fost internalizat uh, serviciul șoferilor, ceea ce ne permite să avem un mai bun control din perspectiva securității și de asemenea un control al personalului, dar avem și posibilitatea de a oferi angajaților noștri condiții de lucru adecvate. Au fost uh, angajați 116 șoferi uh, în cadrul unei proceduri de achiziții publice. În ceea ce privește clădirile, lucrările pentru clădirea CA din Luxemburg continuă în acest moment fără probleme deosebite. Potrivit anumitor uh, rapoarte recente, costurile sunt sub 432 de milioane de euro, suma pe care a hotărât-o Comisia de Bugetul și chiar și calendarul prevăzut va fi respectat la Strasburg. În plus de clădirea Havel, Uh, sau lua și alte măsuri. Oricum, datorită acestei clădiri, vom avea mai mult spațiu pentru birourile deputaților. Este foarte important ca să îmbunătățim condițiile de lucru la Strasburg, unde deputații și asistenții trebuie să uh, împartă spații foarte mici, ceea ce, bineînțeles, uh, aduce atingere vieților uh, private și face ca munca să fie um, destul de grea. Deschiderea clădirii Mertens, tot la Strasburg, ne dă noi uh, posibilități. Am câștigat spațiu pentru și mai multe birouri, ceea ce mai mult ca niciodată este o veste bună știind că în ultimii ani uh, angajații noștri sunt mai numeroși, angajăm mai mulți asistenți, avem mai mulți stagiari și trebuie să le oferim condiții de lucru corespunzătoare. În ceea ce privește uh, uh, calculatoarele ibride și pentru a testa noi soluții, au fost uh, lansate proiecte pilot. Avem, de exemplu, DJI care a lansat un proiect de calculator ibrid care a întâmpinat un mare succes pentru că se oferă niște prestații um, deosebite, mai ales în domeniul mobilității. Putem astfel să avem birouri mobile în ceea ce privește mobilierul, cum să mobilăm birourile. Există acum un alt proiect pilot, un nou spațiu de muncă pentru deputați. La anumite etaje au fost uh, instalate mici săli de reuniuni cu 8 sau 10 locuri care au avut un succes foarte mare, unde au fost instalate vă spuneam, aceste mici săli uh, în care Uh, deputații pot să se întâlnească cu invitații lor și în plus în aceste sale există și un cost de bucătărie, de aceea vă spuneam uh, că pentru a-ți primi musafiri când ești deputat uh, este o soluție practică și de aceea ele au avut mult succes. Ne gândim și la înlocuirea mobilelor vechi, care nu mai sunt atât de funcționale, ca să avem mobile mai adaptate. În loc să le cumpărăm, am făcut uh, alegerea de a avea contracte de leasing pentru că știm că mobila este amortizată pe o perioadă mult prea lungă și apoi există costuri cu întreținerea, cu reparația, pe când acum cu aceste contracte de leasing costurile vor fi practic neutre pentru buget în ceea ce privește transparența aceea, acest aspect care a ocupat mult timp un grup de lucru, am văzut uh, chestionarul, au fost puse întrebări despre cheltuielile generale, e vorba despre indemnizația generală de secretariat. Eu am fost copreședintele acestui grup de lucru care s-a ocupat de revizuirea indemnizației generale de secretariat și ca să răspund întrebărilor care au fost adresate în rezoluția privind bugetul pe anul 2018, acolo se vorbea mai concret despre cum trebuie să se dea seama de aceste cheltuieli și s-a vorbit și despre rambursarea uh, sumelor necheltuite. Eu, ca să întâmpin uh, orice altă solicitare și ca să țin cont de ce s-a cerut în această rezoluție, am spus că ar trebui să fie o indemnizație forfetară și apoi Um, pe baza actelor justificative să se ramurseze banii care nu au fost cheltuiți. Dar știți că eu am pierdut această luptă, eu m-am demis de la uh, președinția acestui grup de lucru și colegul care m-a înlocuit, în mod firesc, a continuat munca, dar cu o poziție diferită. Poziția care a câștigat, care a fost susținută de majoritatea vicepreședinților, care uh, au discutat cu propriile lor grupuri politice, Uh, este cea pe care o cunoașteți. Eu cred că dacă este să dăm curs rezoluției din plenare, ar trebui să abandonăm sistemul forfetar. Dar, v-am spus, această poziție nu a întrunit majoritatea și atunci eu am hotărât să-mi dau demisia din, de la președinția acestui grup de lucru. În ceea ce privește fondul de pensii uh, inclusiv, uh, în urmă cu 10 ani, biroul a hotărât că Parlamentul își va asuma răspunderea de a înlocui, de a alimenta fondul de pensii uh, în momentul în care uh, nu mai existau suficienți contribuienți pentru că s-a estimat că în jur de 2024 nu, va, nu vor mai exista suficienți contribuenți ca să plătească pensiile ce trebuie plătite și din 2024 să se includă linie bugetară nouă în buget ca să cotizăm la acest fond de pensii. La birou ne-am gândit la diferite soluții, soluții care să nu, care cumva să ne facă să ajungem în fața Curții de Justiție și ne gândim uh, la soluții ca să diminuăm sumele pe care ar trebui să le plătească Parlamentul. În ceea ce privește asistenții parlamentari, și aici studiem uh, o chestiune, chestiunea ca să vedem ce facem cu asistența creditați, căci în pofidea celor două legislaturi consecutive de angajare nu reușesc să aibă cei 10 ani de vechime uh, minim ca să aibă dreptul la o pensie. Toată lumea este binevoitoare, avem mai multe ipoteze pe care le studiem ca să încercăm să găsim o soluție pozitivă. În ceea ce privește regulamentul pentru stagiari, aș vrea să vă atrag atenția asupra faptului că ne ocupăm și de acesta. Regula generală ar trebui să fie că stagiarii trebuie să fie plătiți pentru munca pe care o prestează trebuie să stabilim niște limite foarte precise pentru durata uh, stagiilor și pentru remunerare. Trebuie să evităm ca un contract de stagiar să devină un contract tipic ca să înlocuiască un asistent parlamentar. Mă opresc aici și vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim și noi. Domnule secretar general, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. Domnul vicepreședinte competent uh, a prezentat uh, foarte bine situația și cuprinzător, ceea ce înseamnă că nu va trebui să repet uh, unele elemente, dar aș dori să fac câteva observații. 2017 a fost anul în care am avut tăieri importante. În 2017 aveam 166, uh, 63 uh, de locuri de muncă pe care le-am uh, eliminat, 5% cu procentul um, obligatoriu și apoi restul în compensație cu posturile tăiate la diversele grupuri politice, ceea ce înseamnă că a fost un factor foarte important care a înlesnit sau a influențat foarte mult activitatea noastră. Mulțumesc și pentru observațiile curții de conturi, respectiv că rata de uh, greșeală este de 0,5%, deci este neînsemnată. Da, mulțumim! A fost și un an cu tăieri de personal, într-adevăr, dar uh, a existat și acordul uh, de tip Gentleman's Agreement cu uh, uh, Consiliul. Deci, uh, domnule reprezentant al Curții de Conturi, vă rog frumos, acum ne puteți prezenta uh, situația. Uh, Madam Chair and members of the committee. președinte, doamna și domnilor membri ai comisiei, vreau să vă mulțumesc pentru ocazia pe care mi-o dați ca să prezint raportul anual pentru 2017. Se cere auditorului intern să vină cu un raport final care să arate recomandările făcute Uh, și uh, ce reacție a existat în urma recomandării. Acest raport vorbește despre activitățile din 2017. Cea de-a doua secțiune a raportului descrie misiunea serviciului de um, intern de audit, standardele profesionale și cum este acesta organizat. Și reamintește faptul că uh, auditorul intern este independent și această independență este garantată de uh, legislația uh, europeană și este um, stabilită și în carta auditorului intern. Acolo unde sunt identificate oportunități sau deficiențe, auditul intern um, oferă recomandări sub formă de o uh, listă de acțiuni propuse și în cadrul unui uh, dialog continuu și um, a unor consultări constructive cu serviciile auditate, se dorește ajungerea la un acord în ceea ce privește uh, Uh, natura acțiunilor de luat și calendarul. Secțiunea 3 descrie munca de audit pentru anul 2017 și explică cum uh, s-a făcut evaluarea de risc pentru întreaga organizație. Principalul scop al acestei valori de risc este să permită auditul intern să-și ierarhizeze uh, prioritățile în ceea ce privește alocarea resurselor sale pentru acele domenii cu un grad de risc mai ridicat. Acum aș vrea să vă descriu pe scurt uh, cum s-a desfășurat auditul pentru anul 2017. A existat un audit al uh, activităților organizate de Direcția Generală Comunicare uh, și anume invitarea jurnaliștilor. E vorba despre invitații la niște evenimente specifice care au avut loc uh, în timpul sesiunilor, atât la Bruxelles, la plenare, atât la Bruxelles cât la Strasbourg, scopul fiind o mai mare diseminare a activităților Parlamentului în presă. Obiectivele auditului au fost să evalueze dacă acest proces pentru organizarea de invitații erau corespunzătoare cu cadrul de reglementare și să evalueze eficacitatea și eficiența întregului proces. În momentul în care Direcția Generală Comunicare a luat angajamentul de a atinge aceste obiective, auditul intern a um, văzut cum putea să-și facă evaluările și controlele. În primul rând, am ajuns la concluzia că trebuie să fie consolidată uh, cadrul pentru a avea mai multe garanții că rambursarea jurnaliștilor corespunde costurilor reale. Uh, de asemenea, trebuie să fie reparate devierile sistemice pentru regulile cu privire aceste invitații și trebuie îmbunătățită eficacitatea și eficiența uh, conturilor imprest făcând în așa fel încât uh, plățile cu virament bancar să fie obligatorii. Linii de orientare pentru invitarea jurnaliștilor pentru o mai bună diseminare uh, a informațiilor și evaluarea eficacității, eficienței și a economiilor efectuate a întregului proces de invitații este ultimul punct pe care l-am abordat. Ca să rezolvăm toate aceste lacune, Serviciul Intern de Audit um, a pus la punct un plan cu 11 acțiuni pe care l-a adresat Direcției Generale Comunicare. Șapte acțiuni trebuie să se ocupe de acele domenii considerate cu un risc moderat și patru acțiuni se adresează domeniilor cu risc ridicat. Uh, în cadrul strategiei pe termen mediu s-a hotărât și auditarea principalelor uh, procese și a departamentelor implicate în cheltuielile cu personalul și auditul intern s-a concentrat pe um, alocațiile individuale în ceea ce, din cadrul regulamentului cu personalul și condițiile pentru angajarea altor categorii de funcționari. Acest audit s-a concentrat pe alocațiile de um, expatriere diurne și cheltuielile în cadrul călătoriilor, obiectivele fiind să evaluăm conformarea acestor uh, drepturi cu regulamentul și încă o dată să evaluăm eficacitatea și eficiența uh, sistemelor de control și de management. Uh, în urma acestui audit s-au făcut mai multe observații și de asemenea că există mai multe domenii unde se pot face îmbunătățiri. De exemplu, îmbunătățiri în ceea ce privește metoda de control și mediul de control, inclusiv aspecte de IT importante legate de gestionarea personalului. Uh, probleme legate de uh, controlul și managementul specific al procedurilor cu privire la alocația de expatriere și diurne, inclusiv nevoia de a avea mai multe documente justificative ca să se țină cont de uh, lacunele constatate în ce privește documente justificative. Este nevoie de proceduri specifice care să țină cont de această rată forfetară de călătorie pentru care s-ar putea să existe un nivel mare de eroare și pentru a se ține cont <coughs> și a se rezolva toate aceste probleme, um, auditul intern a hotărât să pună la punct un uh, plan cu 20 de acțiuni adresate Direcției Generale Personal ca să se rezolve cele 12 domenii cu un uh, nivel de risc semnificativ și cele 8 cu un nivel de risc moderat. Obiectivele uh, auditului în ceea ce privește uh, contractele și achizițiile publice în domeniul traducerilor externe au avut două obiective. În primul rând, să evaluăm în ce măsură uh, procesul de achiziții și de cerere de ofertă corespunde regulilor și principiilor unei gestiuni financiare sănătoase și, în al doilea rând, să vedem dacă punerea în aplicare a acestor contracte este suficient de bine controlată și permite uh, garantarea unor uh, traduceri uh, de foarte bună calitate, corespunzând nevoilor Parlamentului. Auditul a confirmat că Direcția Generală Traduceri se concentra pe um, respectarea procedurilor în ceea ce privește dispozițiile contractuale și regulile contractuale și de asemenea s-a dovedit că mai multe măsuri puteau să fie luate pentru a îmbunătăți calitatea uh, traducerilor, mai ales prin mai multe verificări ex post. De asemenea, uh, este nevoie de o mai mare fiabilitate a calculului costului real al traducerilor externe. Pentru a rezolva problemele constatate, s-a adresat un plan de acțiune de generale trans, uh, traduceri, două acțiuni pentru aceste domenii cu risc ridicat și patru pentru cele cu risc moderat. În cadrul sistemelor interne de audit um, s-a elaborat o strategie și uh, scopul era auditarea activităților uh, uh din, de IT decentralizate. Acest audit uh, și-a dorit să ofere garanții în ceea ce privește eficacitatea și eficiența uh, activităților decentralizate de IT în planificarea uh, livrarea, mentenența și sprijinirea soluțiilor uh, de tehnologie informațiilor, concentrându-ne pe un eșantion de direcții generale la diferite niveluri și, în al doilea rând, am vrut să evaluăm dacă rolul uh, direcției generale ITEC uh, corespunde um, și completează foarte bine activitățile descentralizate de IT. Auditul a arătat că activitățile descentralizate de IT uh, adresate clienților din diferitele direcții generale a permis să există un nivel de răspuns mai ridicat față de cerințele uh, existente în aceste direcții generale și de asemenea s-a dovedit că unitățile descentralizate încetul cu încetul se maturizează au acum uh, uh, standarde relevante și au pus în aplicare cele mai bune practici pentru a îmbunătăți găsirea de soluții și pentru a oferi un sprijin efectiv și un bun serviciu de mentenanță. Ca să uh, atingem um, toate obiectivele fixate și a culege roadele descentralizării, auditul a arătat că puteau să fie rezolvate următoarele chestiuni, să se îmbunătățească mai bine monitorizarea bugetului alocat inițiativelor IT, să se mărească ă, garanțiile pentru că inițiativele în domeniul de IT să ă, fie ă, terminate la timp și cu bugetul alocat, să se îmbunătățească mai bine controlul unităților descentralizate și validarea noilor programe, noilor softuri, precum și problemele aferente să fie efectuată mai rapid și ca și pentru direcții generale precedente, am propus un plan de acțiune discutat cu toate direcții generale vizate și um, acum aceste discuții sunt pe punctul de a fi finalizate. În 2017, auditul intern a făcut două um, misiuni de uh, consultanță. Potrivit standardelor profesionale, aceste misiuni au o natură um, informală, sunt cu titlu de consiliere și sunt efectuate la cererea uh, Direcției Generale care este clientul. Prima a vizat uh, Direcția Generală de Comunicări pentru că ei au avut o nomenclatură bugetară revizuită pentru um, activitățile lor, uh, care de fapt vizau un număr mare de operațiuni bugetare, dintre care doar unele dintre ele aveau o legătură clară cu activități de comunicare. Scopul auditului era să uh, ajungem la o liniere între nomenclatură și realitatea acestor operațiuni. Rezultatul misiunii noastre a fost că um, am sprijinit această revizuire de la Direcția Generală Comunicare și ca să-i ajutăm am făcut patru recomandări în ceea ce privește prezentarea, planul de comunicare, identificarea cheltuielor tehnice și uh, raportarea tuturor costurilor. A doua misiune a fost la cererea Direcției Generale uh, EPRS în ceea ce privește politica de abonamente și de achiziția bibliotecii. Noi am uh, colaborat deci cu biblioteca și am încercat să le dăm sprijin în ceea ce privește îmbunătățirea activităților susnumite. Am făcut șase recomandări, printre care uh, am spus că trebuie să um, existe mai mult feedback în ceea ce privește utilizatorii finali, să se facă o mai bună analiză a uh, statisticilor folosiri efective a Um, respectivelor abonamente, să se facă o clasificare a utilizatorilor și să existe servicii la cerere pentru um, abonamentele pe termen cel mai lung. Uh, în cadrul abordării follow-up-ului a acțiunilor din rapoartele precedente, unitatea de audit uh, a uh, validat statutul tuturor acțiunilor deschise din rapoartele precedente pentru care data a expirat și a făcut două asemenea audituri de follow-up, uh, de urmare a acțiunilor uh, uh, în acest an. Cele două audituri în 2017 au implicat validarea 71 de acțiuni deschise, dintre care 34 au putut să fie declarate închise. Pentru 5 alte acțiuni se efectuase, se observase un progres, și s-a redus nivelul de risc de la semnificativ la moderat, iar într-o șesime din cazuri, nivelul de risc a crescut de la moderat la semnificativ. Numărul acțiunilor deschise pentru care exista un nivel important de risc a scăzut de la 26 la 11 și acest trend se confirmă. Nu a existat niciun fel de acțiune deschisă unde nivelul de risc a fost considerat ca fiind unul critic. Uh, activitatea de audit în 2017 a inclus de asemenea și um, uh, auditul în domeniul uh, um, mentenenței clădirilor, a remobilărilor și alte chestiuni de întreținere care au continuat în 2018, raportul a fost adoptat pe 12 octombrie 2018 și va fi parte a activităților pe anul 2018. Raportul anual descrie um, faptul că unitatea de audit intern a pus în aplicare propriul său program de garantare a calității și de îmbunătățire, Standardele profesioniste de care este nevoie pentru fiecare serviciu de audit intern uh, acum uh, sunt supuse unei evaluări externe de către o echipă calificată de evaluatori independenți. Acest lucru se întâmplă odată la 5 ani. Evaluarea din 2016 a arătat că serviciul nostru intern are cel mai mare nivel de conformitate cu standardele profesionale. În programul pe 2017 s-a concentrat tocmai pe o mai bună punere în aplicare a tuturor acestor reguli. În sfârșit, secțiunea 4 din raport descrie rolul uh, panelului de audit care trebuie să ofere uh, o monitorizare pentru toate procesele de control și tot ceea ce ține de gestionarea serviciului intern de audit și, bineînțeles că uh, în 2017 independența nu a fost în niciun caz afectată oricum, noi vrem să mulțumim pentru tot sprijinul și consilierea pe care am primit-o din partea secretarului general și a serviciilor sale pe anul 2017 și vreau să-mi exprim uh, aprecierea pentru cooperarea excelentă pe care am avut-o cu toate departamentele. Mulțumesc, care cuvântul acum raportarea doamna Schmidt. Mulțumesc foarte mult. După atâta laudă pentru secretarul general, aș dori acum să aduc și o contrapondere, dar mi-e destul de greu să o fac. Aș vrea să vă spun că am discutat cu foarte multe direcții generale și că mm, poate că puteți să vedeți și dumneavoastră ce am făcut aici. Vreau să vă raportez însă că toată lumea a fost gata să mă primească, toată lumea a fost gata să asculte întrebările mele câteodată poate stupide și cu siguranță critice. A fost foarte clar, peste tot unde m-am dus, că putem avea o discuție deschisă. Foarte multe lucruri pe care le-am întrebat și le-am pus la îndoială în același timp, uh, având în vedere experiența mea dinainte, întrebând cum pot funcționa, au fost ascultate. Am putut să vizitez toate clădirile, am putut să merg până în uh, pivnițele cele mai profunde, să mă urc până la nivelele cele mai ridicate ale clădirilor. Pentru mine acesta este un semn că nu aveau nimic de ascuns, vreau să lucreze transparent și au încercat să-mi arate tot ceea ce doream să văd pentru care venisem de altfel. Deci felicitări colaboratorilor dumneavoastră, a fost o plăcere să discut cu ei. În toate aceste căutări pe care le-am făcut, însă am uh, găsit și lucruri pe care însă nu le-am considerat la fel de pozitive, dar um, toate se leagă de problema securității. E bine că clădirile acum sunt mai sigure, că se lucrează la securitate, dar pentru mine ca deputat, ca individ și din ce am auzit și de la colegi, de la asistenți, nu e foarte clar, de fapt, care este strategia de securitate pe care să o vedem, să fie palpabilă. Deși avem cod galben în clădiri, mie mi s-a întâmplat să intrăm uh, în uh, garaj fără să am badge fără să am uh, placa necesară sau eticheta. Și nu știu ce se întâmplă cu mașinile care aduc uh, marfă. Eu zic că ar trebui să fie verificată procedura de intrare în clădiri. Aș vrea să vă atrag atenția și asupra grijilor mele în legătură cu parcursurile vizitatorilor. Mie mi se pare destul de înspăimântător când văd un grup foarte mare de vizitatori care se plimbă prin Parlament. Știu că sunt acreditați cu toții, dar sincer mă gândesc câteodată dacă e bine să avem grupuri atât de mari care să se plimbe. Ce m-a interesat foarte mult a fost serviciul șoferilor și trecerea la vehicule electrice, mai precis hibride, dar și angajarea șoferilor interni. Cred că în întrebările pe care vi le-am mai pus, Vă întrebam și uh, de ce nu s-au favorizat anumite categorii. Eu cred că lucrurile însă s-au îmbunătățit de când uh, acești uh, șoferi sunt interni și pot fi verificați mai bine. Sunt foarte prietenoși, foarte politicoși. Chiar nu pot să spun nimic negativ despre șoferi. Întrebarea pe care mi-ați spus-o este legată de când am intrat acum 5 ani, de exemplu, în Parlament. Am fost foarte uluită să văd că există curățătorie, magazin, centru de sport. Întrebarea e ce se întâmplă pe viitor. Nu mai avem acum JB-ul de jos, carfurul se planifică deschiderea unui alt carfur sau se externalizează acest serviciu, eu zic că sunt chestiuni importante pentru noi la care ar trebui să ne gândim și din perspectiva securității însă a clădirii. Este necesar sau nu este necesar să avem un astfel de magazin? Am avut probleme și cu ticul categoria TIC. Eu sunt o utilizatoare a mărcii Apple și destul de repede mă lovesc de limitele acestui sistem. De exemplu, nu pot ca să-mi uh, primesc mail-urile pe iBook din cauza securității. Înainte se putea, acum nu se mai poate. Ai nevoie de token, după nu mai ai nevoie de token, după aceea primești tokenul electronic pe telefon, nu se mai știe exact. Toate aceste complicații de TIC care țin de IT, noi avem probleme cu ele. Eu înțeleg că oamenii de la IT sunt speciali, este o categorie aparte, nu vreau să fiu discriminatorie, dar în primul rând ei trebuie să înțeleagă că ei fac uh, un serviciu pentru mm, client, adică noi. Și mi-aș dori să fie și ei puțin formați, dacă se poate, pentru că primul lucru pe care îl aud este nu, asta nu merge, asta nu avem voie, asta nu și după aceea când întrebăm încă o dată, mai se găsesc soluții. Dar la sistemul IT, dincolo de computerele hibride și de extinderea rețelelor și de pagina de net pe care o să o avem acasă acum, eu zic că mai sunt și alte chestiuni care se pot îmbunătăți, ar fi multe de făcut, aș zice chiar. Și în legătură cu alegerile europene, unde lucrurile sunt diferite decât de cele pe care le cunoșteam din anii trecuți. Am zis tot ce mi-a, mi-a fost aici, ce mi-a venit prin minte, fără să mă țin de notițe, dar o să trească să vorbesc și despre notițe. Deci marja de eroare e foarte bună. Răspundere la 161 de, uh, de întrebări, răspunsurile pe care le-am primit sunt foarte satisfăcătoare și e foarte bine că s-a încercat uh, o implicare a cât, cât mai mulți. Mai sunt anumite chestiuni, chestiuni mici care au apărut la răspunderea unui, unei întrebări despre ofițerii de legătură. Ofițerii de legătură servesc la următorul lucru. Dacă eu sunt raportor, ei invită pentru mine, de exemplu, uh, participanți activi, actori importanți mă susțin la activitățile legislative. Poate că în alte țări e așa, dar la mine în țară nu este așa, nu am trăit o asemenea, un asemenea serviciu. Vreau să știu dacă există vreun control al sarcinilor lor, al descrierii sarcinilor. Sau poate că trebuia eu să întreb mai precis ce vroiam. Sau cum funcționează comunicarea cu deputații? E obligația de a cere sau obligația de a oferi? Care este principiul? În legătură cu birourile de legătură pe care le avem în Marea Britanie. Vreau să știu ce se întâmplă pentru perioada de tranziție, se închid imediat sau nu? Ce facem cu ele? Și în final se mai spune că unele obiect, unele clădiri se cumpără, altele se închiriază, există prouri și contrauri pentru fiecare. Avem pe de o parte dezavantajul costurilor de întreținere. Ce facem? Lăsăm să se întâmple lucrurile și verificăm în fiecare țară ce se întâmplă sau nu? Da, știu, știu, doamna Gresle uh, mi-arată ceasul, dar trebuie să mai spun ceva, îmi pare rău, mai am de zis. Sau există o strategie pe care vrem să o păstrăm uniformă? Ați mai răspuns la o întrebare în care ați făcut referire la fondul de pensie atât de popular. Am avut uh, un schimb de scrisori cu președintele și vreau să știu dacă aveți aici idei noi și toate celelalte întrebări pe care le mai aveam nu mai îndrăznesc să vi le pun că mi arate doamna președinte ceasul cu insistență. Exemplar, spune doamna președinte. Domnule secretar general, vă rog, mulțumesc foarte mult. În primul rând, în legătură cu securitatea. Ați vorbit despre grupurile de vizitatori care se plimbă prin clădiri, mai ales la Strasbourg. Noi uh, facem eforturi pentru ca la noile clădiri să construim așa lucrurile încât ei să poată să se plimbe prin părți separate față de noi. Parlamentariumul, de exemplu, a fost izolat, nu există acces la clădirea Parlamentului. Casa Istoriei Europene este izolată, nu dă acces la clădirea principală. Noua facilitate Atrium, care în momentul de față încă se folosește pentru turiștii care vin cu autobuzul, va fi legată uh, de uh, sala de conferințe, dar este izolată de clădirea principală și ea. Apoi, Station Europe, de fapt fosta gară, gara Europa, este izolată și ea de clădirea principală. Fostul InfoPoint, care a, va suferi transformări majore, este izolat și el de clădirea centrală. Deci ce vreau să spun este că pas cu pas noi ne plasăm Uh, pe poziția în care vom putea să oferim un circuit separat pentru vizitatori care să nu se mai desfășoare în clădirea principală. La toate aceste um, spații vom crea un acces din afară, dar nu vom crea acces mai departe la clădirea centrală. În final, va trebui însă luată o decizie politică la birou pentru ca să vedem ce facem cu atracțiile din afară, adică Parlamentarium, 280 de vizitatori, Casa Istoriei Europene, 150.000 de vizitatori, 180.000, bineînțeles, Station Europe, 60.000 uh, de vizitatori uh, și noul centru de vizitatori în domeniul, în spațiul uh, Atrium după renovarea PHS, care nu mai permit sau nu fac necesară o legătură cu Parlamentul dar aceasta ar însemna o schimbare de paradigmă culturală, de cultură de întreprindere, adică și ar trebui și o decizie politică, pentru că trebuie să se îndeplinească anumite premize să luăm această decizie. Aceste premize au fost îndeplinite însă și noi ne acordăm posibilitatea să votăm așa ceva. Ne apropiem deci cu pași mari de o situație în care am putea să spunem că fluxurile de vizitatori se desfășoară uh, strict în afara Parlamentului propriu-zis, care are o consecință directă pe situația securității, dar e nevoie, după cum spuneam, de o decizie politică pentru a parafa așa ceva din partea biroului. În legătură cu siguranța în clădire, în ultimii 10 ani am, uh, am făcut foarte multe, venim de departe. Venim, de fapt, de la o discuție în care securitatea nu era neapărat dorită, și am spus că vrem o cultură deschisă a Parlamentului, ceea ce e foarte corect. A trebuit însă să înțelegem că nu se poate așa. S-a dat un jaf la bancă, o spargere, 200 de curze au intrat în Parlament. În final am avut un atentat terorist la stația de metrou la care ajung colaboratorii noștri din fericire după 9, pentru că noi uh, am începem din fericire 8.30. Am avut un stagiar care a fost atins direct de acest eveniment dar am învățat din aceste situații și toate șansele pe care le-am avut să ne îmbunătățim securitatea le-am îmbun- folosit. Rămân însă câteva întrebări deschise, de exemplu, introducerea propriu-zisă a unui badge care nu poate fi falsificat, care ar fi un sal de calitate pe care mai trebuie să-l facem. A existat și la birou o discuție foarte aprinsă dacă n-ar trebui uh, să lăsăm unele părți ale clădirii accesibile uh, și altele um, exclusive. Au existat uh, cazuri în care au intrat oameni în birourile deputaților fără să fie avut invitație sau să fie bineveniți. Această discuție s-a purtat deja acum câțiva ani și purta titlul de zoning de la uh, diferite zone de securitate. Dar aceasta iar e o decizie politică pe care trebuie să o ia biroul. Vă mulțumesc pentru aprecierile pozitive ale serviciului de șoferi. Avem o privire de ansamblu asupra reprezentării geografice, vedem care sunt țările care sunt reprezentate în mod deosebit în serviciul de șoferi. Oricum, feedback-ul pe care l-am primit cu privire la decizia noastră a fost pozitiv și de la deputați. La ultima reuniune a biroului am avut o evaluare foarte amplă a serviciului de șofer și biroul a spus că este de foarte mulțumit de această decizie care a fost destul de problematică și a fost controversată la plenară. Toți uh, colaboratorii sunt verificați, știm cine lucrează pentru noi, ceea ce nu puteam spune înainte. Se putea să se schimbe de la o zi la alta. Ei intrau în clădire, nu se știa exact ce se întâmpla, nu era o siguranță reală. În legătură cu uh, serviciile uh, pe care le-ați menționat înainte, cu privire la magazine, de exemplu, dacă se pot face cumpărături fără să se piardă mult timp, noi zicem că e bine, mai avem centrul de sport care trebuie să fie plătit, fiecare își plătește cotizația, dar și aici cred că se câștigă timp și un factor de sănătate care nu trebuie neglijat. Oamenii pot merge direct jos în Parlament la, la fitness. Mi se pare un plus valoare atât pentru colaboratori cât și pentru deputați. În ceea ce privește TIC-ul, IT-ul, avem întotdeauna o dilemă între deschidere, pe de o parte, și serviciile pentru utilizatori și, pe de altă parte, securitatea. Sigur că lucrurile sunt într-un balans foarte fragil, nu se știe care criterii trebuie să fie accentuate mai mult – până una alta. Noi am pus foarte mult accent pe securitate și de aceea nu am avut prea multe incidente IT, dar uh, sigur că cealaltă latură a medaliei este că avem anumite limite și putem să mai perfectăm sistemul. În ceea ce privește conferințele pentru actori uh, și stakeholder, am avut o conferință care uh, a fost inițiată de legislatura aceasta și care prevedea ca raportorii să caute dialogul în alte state membre decât al lor cu actorii importanți ai societății. Ceea ce s-a demonstrat a fost foarte bun ca proiect. Nu numai la Bruxelles și la Strasbourg trebuie purtate discuții, ci și în statele membre. Și acest proiect uh, a funcționat. Costurile de călătorie au putut să fie preluate din bugetul nostru, tocmai pentru că există o plusvaloare. Nu mai trebuie să fie suportate de către deputați și când uh, deputatul vine cu un raport interesant, oricum, uh, birourile de legătură susțin așa ceva. În legătură cu biroul de legătură din uh, Regatul Unit, nu avem încă o decizie finală. Însă biroul a purtat o primă discuție intensă despre subiect. Eu am înțeles discuția în felul următor. Biroul de la Londra va fi menținut în orice caz, pentru că și pe viitor va fi important să avem relații strânse cu Regatul Unit, și, nu în ultimul rând, cu cei 3 milioane de cetățeni ai Uniunii Europene care trăiesc uh, în uh, Regatul Unit. La întrebarea dacă vom putea păstra și biroul de la Edinburgh a fost uh, părerile mai împărțite. Și biroul va trebui să ia o decizie aici. Decizia însă nu va deveni activă înainte de terminarea perioadei de tranziție, deci la sfârșitul lui 2020, astfel încât și colaboratorii să poată să-și facă planuri cu familiile lor și să știe ce îi așteaptă. Și desigur mai sunt și contracte care sunt afectate de această decizie. În legătură cu închirierea și um, că, cumpărarea clădirilor, noi avem o predilecție în domeniul cumpărării, uh, un raport al Curții de Conturi de acum câțiva ani am aflat că este mai bine să cumpărăm decât să închiriem și noi am respectat recomandările Curții. Între timp, cam 90% din patrimoniul nostru imobiliar se află în domeniu, este cumpărat, însă sigur că aici apar cheltuieli de renovare pe care va trebui să le suportăm. Preferința noastră este, deci, să cumpărăm, dar câteodată constatăm că nu există clădiri potrivite care să poată fi cumpărate, mai ales pentru birourile de informare și sigur că atunci nu rămânem dogmatici și uh, o să putem să și încheriem o clădire. O ultimă întrebare în legătură cu fondul de pensii. Domnul vicepreședinte a mai luat poziție în față de această problemă. Am făcut o propunere în martie, dacă nu mă șel la birou și biroul a cerut ca, în primul rând, Curtea de Conturi să fie uh, consultată și să se și prelucreze istoria fondului acesta de pensii, să fie disponibilizat un vicepreședinte pentru ca să se ocupe de acest lucru. Toate s-au întâmplat între timp și deci acum eu cred că chiar pe termen scurt, în decembrie, biroul va putea să trateze această problemă. E vorba de o decizie a președintelui și președintele este, după cum știți, cel care stabilește ordinea de zi a biroului. Avem câteva opțiuni prin care putem să micșorăm deficitul, care au legătură cu care sunt legate de riscuri minime, iar biroul va putea să ia o decizie pe această bază. Care sunt deciziile pe care dorește să le ia și care sunt cele pe care nu le dorește pentru a reduce deficitul fondului de pensii. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc și eu foarte mult și acum raportorii din umbră o să ia cuvântul și vă rog să nu vorbiți prea mult. Patru minute, vă rog, vă dau după care vă întrerup. Începe doamna Ayala Sender. Mulțumesc, doamnă președinte. În numele colegului Parnio, care este de fapt raportorul din umbră dar care din probleme de calendar nu a putut să fie prezent, aș vrea să vă spun următoarele. În ceea ce privește descărcarea bugetară, vreau să întreb uh, pe domnul Schmidt și de asemenea pe domnul uh, auditor dacă s-a folosit uh, acest helpdesk acest uh, birou uh, de ajutor pentru care ar trebui să-i ajute și pe <laughs> raportari. Mai în glumă, mai în serios, uh, vreau să știu dacă chiar avem nevoie de acest birou de sprijin, pentru că se vede clar că am întotdeauna a funcționat foarte bine descărcarea bugetară pentru Parlamentul European prin colaborare directă cu Direcția Generale. Și vreau să știu dacă există personal care trebuie să se ocupe de această helpdesk sau dacă este destul de inutil. Deci vreau să știu exact ce se întâmplă. În al doilea rând, în ceea ce privește deciziile, cum sunt ele um, um, configurate, cum se pune în aplicare recomandările făcute de auditor și cum se face activitatea de follow-up. Știu că am avut probleme cu transparența procedurilor. Uneori când cerem uh, în anumite situații informații Secretariatului General, uh, ni se spune că hotărăște um, biroul și apoi uh, uh, noi știm că mm, cumva se ajunge într-un punct mort pentru că doar secretarul general este cel care dispune de uh, informații. Fondul de pensii. Așa cum a spus și domnul vicepreședinte Sasoli, pentru noi este foarte importantă problema cu pensiile și nu putem să așteptăm încă 10 ani, ține cont de o solidaritate. Știu că toate grupurile politice sunt sensibile la acest aspect și vreau să știm foarte clar exact ce se va întâmpla. Um, la fel și cu pensiile asistenților. Aceștia au propriul lor statut și avem această problemă cu experiența de 10 ani, dar ce, cum să facem? Dacă cereți uh, grupurilor să fie solidari, nu știu dacă e suficient pentru că este o problemă a instituției. Uh, noi, deputații, suntem cei care um, hotărâm cum să arate instituția. Dacă tot vorbim despre pensii, uneori ni se spune că acești asistenți nu au semnat contractele la timp și, și din cauza aceasta nu au suficientă experiență. Dar știți foarte bine că Uneori sunt atât de multe contracte care trebuie semnate și gestionate în același timp încât administrația nu reușește să facă față. Deci nu e normal să se dea acest argument. Trebuie să rezolvăm problema de fond. Este o problemă a instituției. Trebuie să fie recunoscut acest lucru. Pentru că altfel fiecare se va descurca pe uh, cont propriu și vom ajunge la sfârșitul legislaturii și nu vom avea soluția. În ceea ce privește diurnele, uh, banii rambursați pentru călătorii, pentru hotel, mai ales când se deplasează la Strasburg uh, angajații noștri. Și aici ar trebui să uh, se găsească o soluție asemănătoare cu cea pentru restul personalului. Deci vorbesc despre soluția pentru um, asistență. În... Vreau și o lămurire, vă rog frumos. În 2019 se pare că va exista o diurnă pentru deputați și o alta pentru uh, staff. Cum se va desfășura exact acest lucru? În ceea ce privește șoferii și mașinile, sunt uh, președinta, să știți că va expira timpul, v-am acordat doar 4 minute. A, da, vom continua în scris, voi trimite secretarul general. E păcat că nu putem să spunem uh, cu voce tare. Domnul Ale. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă Schmidt, uh, domnule vicepreședinte Sasoli, domnule Galben, domnule uh, Vele, dragi colegi, aș dori în primul rând să vă mulțumesc pentru răspunsurile detaliate pe care le-ați dat la întrebările noastre în legătură cu trăsătura cea mai importantă a Parlamentului European pentru 2017, uh, folosirea resurselor financiare și îndeplinirea obiectivelor pentru același an, putem spune că rezultatele sunt foarte încurajatoare. În 2017 am avut alocații de 1,1 uh, miliard 900 de mii de euro, 99% din uh, aceste fonduri au fost angajate și doar 0,9% din fonduri au trebuit să fie anulate. Ceea ce dovedește că Uh, resursele financiare sunt bine administrate, așa cum s-a spus uh, de către domnul Sasoli. În același timp, obiectivele urmărite și rezultatele obținute provin din prioritățile stabilite de către uh, uh, organismele competente de la Parlament uh, care au pregătit acest buget. Aș dori să vă atrag atenția asupra unor chestiuni uh, specifice. În primul rând, o chestiune care este foarte importantă pentru noi, membrii Comisiei de Control Bugetar consolidarea experienței și folosirea experienței in-house pe care o pot folosi raportorii pentru pregătirea raportului de descărcare. Ne satisface noul uh, sistem creat intern care uh, sporește calitatea muncii secretariatului. Apoi, în ceea ce privește informațiile furnizate în ce privește uh, funcționarea Casei istorie Europene. De-a lungul anilor am avut uh, provocări foarte multe legate de această carte a istoriei europene, dar în orice caz uh, le-am depus și am uh, reușit să inaugurăm această casă care ajută la înțelegerea istoriei europene. Și prin campanii de comunicare cred că am putea crește numărul vizitatorilor. Iar în ceea ce privește riscurile de, legate de respectarea corectitudinii uh, ne bazăm pe uh, raportul făcut uh, spre Direcția Generală de Finanțare și salutăm această abordare, dar am dorit să știm cum face schimb de informații această unitate cu cont și dacă există probleme și cum pot fi depășite. Și în fine, dar nu în ultimul rând, aș dori să felicit conducea Parlamentului European pentru buna gestiune, pentru că ne-au condus bine și anul trecut au fost problemele de securitate, dar nu doar. Deci, încă o dată, felicitări pentru comportamentul excelent. Mulțumim. Uh, domnul Iavo, acum. Mulțumesc, doamnă președinte. Am trei întrebări succinte. În primul rând, legată de uh, alocația de cheltuieli generale, vicepreședintele Sasoli, s-a referit la acest subiect, dar am dorit să primim uh, câteva explicații mai detaliate. Dacă există negocieri în acest sens și încotro se îndreaptă când vor fi finalizate. Din câte știu eu, ne lipsește acordul între Biroul Parlamentului și grupul de lucru pentru această alocație, deci regulamentul pentru indemnizația de cheltuieli generale. Deci uh, când uh, acest grup de lucruri va finaliza lucrările și când vom avea acordul cu biroul Parlamentului. Tot în același context am câteva întrebări suplimentare în conformitate cu articolul 62 din măsurile de implementare pentru statutul deputaților, la finele mandatului ar trebui ca anumite alocații să fie plătite retroactiv. Aș dori să știu dacă Parlamentul intenționează să procedeze astfel sau cum veți aplica această parte din regulament? Și o ultimă întrebare, tot în uh, legătură cu alocația de cheltuieli generale, tot conform regulamentului, ea ar trebui să fie uh, plătită pe un uh, cont bancar separat? Cum vor putea fi controla, controlate aceste plăți, deci să controlăm pe eurodeputat și așa mai departe. Al doilea set de întrebări legate de uh, securitatea cibernetică în vederea alegerilor Știm cu toții că există amenințări imense ca alegerile să fie uh, influențate din exterior, de către forțe externe, prin uh, atacuri cibernetice, dar și prin uh, dezinformare, știri false. Și împreună cu celelalte instituții, cu Comisia și cu Consiliul, aș dori să știu care e proiectul la Parlament pentru a preveni și pentru a apăra și a proteja Parlamentul European de dezinformare, campanii de uh, știri false și atacuri uh, cibernetice. Și o ultimă întrebare în legătură cu amplenta legislativă. S-a convenit ca deputații să aibă posibilitatea de a-și publica pe site-ul Parlamentului European uh, uh amprenta legislativă a rapoartelor lor, Uh, deocamdată nu știu în ce stadiu ne aflăm cu această opțiune. În orice caz, mi se pare o posibilitate foarte interesantă de a publica amprenta legislativă a rapoartelor. l de Jung acum. Mulțumesc, doamnă președinte. Și eu uh, nu o să-mi uh, depășesc uh, timpul uh, alocat. Aș dori să mulțumesc oaspeților care au răspuns foarte detaliat la întrebările noastre. Aș dori să mă refer la politicile de informare și comunicare ale Parlamentului European în perspectiva alegerilor europene. Parlamentul European își dorește Uh, să fie cool și să fie la modă și să fie în trend, dar trebuie să avem o, uh, o politică adecvată de comunicare. Nu cred că ne putem axa doar pe tineri și pe femei și să excludem uh, alte categorii. Pentru că există foarte multe persoane pe care trebuie să uh, le vizăm, uh, șomerii, persoanele care studiază, persoanele vulnerabile persoane cu care nu ne întâlnim în uh, viața noastră de zi cu zi și aceste persoane se vor simți și mai mult uh, lăsate de căruță uh, de către proiectul european și de către conceptul european. Deci dacă nu luăm măsuri pentru a ajunge și la ele, pentru a restabili legătura cu ele și aș dori să-l întreb pe secretarul general dacă el și președintele încearcă să implică și pe alții, nu doar pe tineri și pe studenți, ceea ce e foarte bine, dar dacă uh, se fac eforturi pentru a reface legătura cu alte categorii de populație. Apoi, o, antră, o altă întrebare în legătură cu incoerențele evidenția, uh, uh, um, evidențiate și uh, în legătură cu rezoluția de descărcare. S-au făcut câteva progrese și pe site sunt vizibile pentru că deputații uh, pot uh, să facă legătura între site-ul lor personal și site-ul Parlamentului. E foarte util. Dacă, dar însă mă întreb dacă avem la dispoziție informații adecvate. De exemplu, în contextul acestei amprente legislative, primim atâtea informații în legătură cu numărul de caractere pe care îl poți folosi, de exemplu, dar nu beneficiez de sprijin uh, în legătură cu formularea avizului sau al uh, raportului respectiv. Și e foarte greu și în contextul schimburilor cu uh, lobiștii. În ceea ce privește pensiile, sunt sigură că secretarul general a depus eforturi maxime, dar dacă ne uităm la viitor, lucrurile nu sunt neapărat roze și m-am uitat la răspunsurile de la pagina 78 Uh, lucrurile nu merg uh, chiar în direcția pe care ne-am fi uh, dorit-o. Cred că mai, trebuie să luăm măsuri suplimentare aici. Și apoi o întrebare finală lansarea casei istoriei și a parlamentariului. Aș dori să știu care sunt cheltuielile legate de personal pentru aceste două instituții. Au fost vehiculate mai multe cifre care sper să fie clarificate. S-au spus diverse despre uh, uh, grupurile de vizitatori, accesul în clădiri și așa mai departe. Dar mă întreb dacă uh, uh de exemplu, când vin uh, grupurile de vizitatori, oamenii, deputații ar trebui să se ridice în picioare pentru a-i întâmpina sau să rămână jos și apoi aș dori să știu dacă există uh, uh, facilități pentru persoanele cu dizabilități și cu probleme de acces. Mm, și, în fine, uh, s-a vorbit despre contracte. Avem uh, uh comisia mixtă uh, dar e minimul pe care îl putem face din perspectiva olandeză Uh, cred că ar fi mai bine să luăm măsuri suplimentare. Încă doi colegi s-au înscris, colegul Gherbrandi acum două minute. Yes, uh, thank you, Madam Chair, and, and thank you, Secretary General, for, for... Mulțumesc, uh, Mulțumesc, domnule vicepreședinte și domnule, vice, uh, și domnule secretar general. Am o întrebare legată de întrebarea 129 în legătură cu fondul de pensii Am uh, pus o întrebare legată de temeiul juridic al acestui uh, fond de pensii, pentru că un expert în pensii mi-a spus că uh, acest fond de pensii voluntar, până la urmă, e un fond sau un instrument de investiții privat cu sediul la Luxemburg și deci că nu există niciun temei pentru ca Parlamentul European, în baza unor explicații juridice, să plătească pensiile respective, când valoarea scontată, dacă valoarea scontată sau valoarea reală a fondului este inferioară valorii reale. Vă rog să întreba, să-mi răspundeți la această întrebare legată de temeiul juridic al acestui uh, investi, uh, instrument de investiții privat din Luxemburg. Mulțumesc, eu sunt ultima, tot două minute, o să vă răpesc. Aș dori să-i pun o întrebare domnului uh, Sasoli. Care este poziția față de tăierile uh, legate de fondul de pensii voluntar mă interesează. Și al doilea aspect, uh, uh, va trebui să facem două tipuri de pensii pentru plăți, pe de o parte din bugetul Parlamentului, în conformitate cu anexa 3 pentru colegii din Franța și din Italia și Luxemburg în parte și aici aceste două grupuri sunt uh, plătite din uh, bugetul european dacă pensiile respective nu sunt uh, suficiente, deci dacă sunt inferioare pensiilor la nivel național. Și deci, pentru eurodeputații din Franța și în Italia, primesc un top-up. Mm, nu ca să ajungă la nivelul pensiilor de la nivel național, ci mai mult. Nu se vorbește nimeni. Și apoi mai există pensii, fondul de pensii voluntare, care uh, uh, la acest fond, uh, fond uh, fiecare eurodeputat plătește lumar 150 de euro și plătim în continuare, chiar dacă plătim, avem cotizații de pensii și la nivel național. Deci finanțăm pensiile pe două, trei căi. Aveți cumva un uh, Uh, plan pe viitor, uh, pentru că, încă o dată, cotizăm uh, la mai multe fonduri de pensii și de fiecare dată este vorba de banii contribuabililor. Ei sunt fraieriți, deci vă rog. Mulțumesc foarte mult pentru a răspunde doamnei Ayala Sender în legătură cu uh, acest help desk uh, și descărcarea. Uh, s-a vorbit despre acest aspect. Uh, am avut un studiu, v-am spus că uh, am avut uh, mai multe uh, poluri de uh, competențe, deci uh, Policy Department, uh, apoi uh, experiența de la uh, Serviciul de Cercetări. Uh, toate aceste centre trebuiau să se uh, coordoneze la acest uh, ghișeu unic pentru a evita să nu se creeze foruri uh, suplimentare. Pe de altă parte, însă, toate informațiile Uh, care sunt la dispoziție trebuie să fie uh, conectate și astfel uh, un raportor trebuie să aibă dispoziție la toate aceste informații. În legătură cu follow-up-ul de la birou, biroul este informat despre toate deciziile, deci toate deciziile sunt puse la dispoziția biroului, dar până la urmă biroul este un for politic Uh, tratează, din punct de vedere politic, toate aceste subiecte și cred că vicepreședintele Sassoli uh, s-a implicat foarte puternic. Uh, există poziții foarte diferite, de exemplu, în ceea ce privește această alocație de costuri generale. Există majorități și minorități care se coagulează, dar în orice caz, câteodată dezbaterile sunt înfocate și trebuie tranșat. În ce privește situația asistenților parlamentari, uh, tot la birou președintele ne-a informat că uh, ave, intervine și uh, răspunderea grupurilor politice, deci Sigur că există și posibilitatea ca persoanele respective să se înscrie la un concurs la Parlament. Nu putem să dăm un uh, contract ad hoc, uh, ci trebuie să respectăm o procedură și dacă asistentul respectiv uh, ia concursul respectiv. Pe această bază suntem dispuși să facem ceva la Parlament, dar în orice caz trebuie să respectăm procedura. În ceea ce privește contractele, în trecut Uh, mai ales în anul 2009, când s-a schimbat sistemul, am avut probleme. Nu am avut la dispoziție toate uh, documentele, ceea ce a avut uh, un rol de jucat la un raport al Curții de Conturi, la un control la DG Personal. Bineînțeles, am putut să Uh, facem uh, controlele respective doar când uh, toate contractele ne-au fost puse la dispoziție. A spus o întrebare legată de decorarea birourilor pentru deputați. Biroul a hotărât ca din mandatul următor la Bruxelles pentru fiecare deputat să avem posibilitatea să avem un birou propriu și două birouri pentru colaboratori, deci asistenți, dar și stagiari, de exemplu. Într-adevăr, e uh, urgentă o astfel de măsură. În prezent, uh, capacitățile sunt la dispoziție. Avem uh, clădirea Marten pentru o mie de noi colaboratori, deci uh, am eliberat alte spații, astfel încât să nu fie, trebuiască să facem investiții suplimentare. În Strasburg încă să este mult mai greu pentru că nu, nu putem cumpăra și nu putem nici închiria clădiri suplimentare, ceea ce înseamnă că vom uh, reuși să folosim uh, capacitățile în proporție de două uh, treimi, respectiv să dăm dovadă de inventivitate, să folosim mai bine spațiul disponibil, să împărțim spațiile câteodată uh, și uh, luând uh, spații de la Comisie și de la Consiliu, dar în orice caz ni se pare foarte important ca la Strasburg fiecare deputat să aibă propriul birou și să mai aibă și un birou suplimentar pentru colaboratorii lui și din motive de confidențialitate. E necesar. Și depunem eforturi Uh, așa cum am spus, uh, ca uh, cel puțin în proporție de 2-3% administrația Parlamentului să fie acoperită. Ayala, mulțumesc foarte mult pentru aprecierile pozitive pe ansamblu. În ce privește Casa Istoriei Europene, Avem 150.000 de vizitatori, deci e un rezultat pozitiv, putem spune, dar aveți dreptate, dar într-adevăr e loc de mai bine, uh, mai ales pentru grupurile de vizitatori și e foarte important uh, să cooperăm cu noul Parlament, cu eurodeputații, dar și cu asistenția celor, acestora pentru ca uh, Casa Istoriei Europene să uh, uh, fie în atenția grupurilor de vizitatori, deci uh, să primească mai multă atenție. Uh, avem uh, aici uh, vizitatori din străinătate, prin ambasade și aceste grupuri ar trebui să meargă la Casa Istoriei Europene, deci iată și aici este loc de mai bine. Știu că există și proiecte strategice cu colaboratorii pentru a ne îndrepta în această direcție, dar cred că într-adevăr putem să ne îmbunătățim. În ceea ce privește Regulatory Compliance Unit de la DGFIN, avem uh, și aici o experiență acumulată și contextul. Ce vă pot spune este că până acum, în diversele unități, uh, s-au discutat cazurile problemă și câteodată și cazurile de abuz. Și ni s-a părut corect să ne uh, să concentrăm într-o unitate pentru a ne asigura că se respectă confidențialitatea. Pentru că dacă nu se garantează confidențialitatea, atunci uh, consecințele pot să fie uh, negative pentru deputați și pentru colaboratorii lor și de aceea am creat această unitate unică uh, care poate să adună și experiență, astfel încât toate cazurile să fie tratate la fel. Deci, experiența noastră, astfel încât experiența de până acum vă pot spune că este pozitivă. Și cred că suntem pe calea cea bună. Domnul Iavor a pus o întrebare legată de alocația de cheltuieli generale. Domnul uh, vicepreședinte Sasoli uh, a prezentat acest subiect. Uh, grupul de lucru și-a încheiat activitatea, ceea ce înseamnă că domnul președinte a informat biroul că acest grup de lucru și-a încheiat activitatea. Unii sunt mulțumiți, alții mai puțin. În orice caz, ce putem spune este că de un an încoace au existat eforturi reale Votul a fost democratic, dar uh, cred că uh, putem spune că dezbaterea va continua, cu siguranță. Iar în ceea ce privește uh, plata uh, fondurilor restante în liniile bugetare, aveți aici informații în scris, în răspunsurile în scris. Și în ce privește Uh, uh, contul special, cam 600 de deputați au un astfel de cont și uh, s-a impus această regulă prin decizia biroului. Apoi, în legătură cu securitatea cibernetică, ce se face în acest domeniu, în primul rând, am uh, profitat de inițiativă pentru a invita experții din statele membre în vederea alegerilor, pentru a face schimb sau pentru a încuraja schimbul de bune practici. Deci uh, toți experții uh, din statele membre s-au întâlnit și au făcut un schimb de bune practici în acest domeniu al securității cibernetice, uh, tocmai în acest context al alegerilor și nu va surprinde pe nimeni că reprezentantul Estoniei a avut uh, uh, de jucat un rol uh, foarte important pentru că Estonia este foarte avansată și reprezentantul Cehiei la fel. Deci, deși nu există competențe oficiale în ceea ce privește organizarea alegerilor, toată lumea încearcă să abordeze cât mai timpuriu această temă a alegerilor și la nivel național, chiar dacă nu avem competențe. În ce privește dezinformarea, fake news și uh, ingerența uh, forțelor străine, uh, e de competența SAE exclusivă, are unitate foarte experimentată care în procedura bugetară, la inițiativa Parlamentului, va beneficia de uh, fonduri suplimentare. Această unitate uh, este foarte importantă, cooperează cu toate instituțiile, cu DGCOM. Avem diverse activități, dar dacă vrem să facem mai mult, pentru ca această unitate de la SAE uh, să fie consolidată, cred că uh, e uh, o decizie bună. Apoi, în legătură cu această amprentă legislativă, a mai fost o întrebare, domnul De Jung uh, a fost foarte implicat uh, pe acest subiect și în raportul său. Avem uh, posibilitatea de a avea un link dacă cineva dorește, nu este obligație, în orice caz este o chestiune voluntară, dar avem această posibilitate tehnică, deci am atins un prim obiectiv, dar în orice caz trebuie să mergem mai departe Uh, și într-un raport al Parlamentului s-a spus că uh, uh, linkul spre site-ul Parlamentului să fie acolo, să existe un instrument și pentru Transparency International, de exemplu. Am avut primele dezbateri la birou și biroul s-a ocupat puternic de chestiunile legate de transparență și vom avea o dezbatere specială tot pe această temă ulterior. Domnul De Jong a mai pus o întrebare în legătură cu politica de informare, dacă îi vizăm doar pe cei tineri uh, sau dacă avem și alte obiective. Trebuie să constatăm în primul rând că de această dată mult mai puternic decât în trecut, prin uh, mijloace bugetare, am sprijinit activitatea partidelor europene am încercat să asigurăm uh, pluripartitismul. Deci, ca toate partidele uh, din eșichierul politic să fie reprezentate, deci uh, partidele politice europene, uh, prin uh, uh, mijloace financiare sportive, uh, sporite, uh, au posibilitatea să se adreseze unor uh, grupuri de populație specifice, iar la Parlament uh, am adoptat uh, inițiative uh, Uh, săptămâna trecută, președintele Tajani a lansat un nou uh, website uh, cu titlul Ce face Europa pentru mine? 1400 de puncte, regiuni, orașe, municipalități sunt vizate. Ce a făcut Europa pentru orășelul respectiv într-o limbă ușor de înțeles și am ales 400 de teme Uh, nu e vorba de acte legislative, ci, de exemplu, ce facem pentru persoanele care suferă de diabet, de exemplu. Putem dovedi faptul că Uniunea Europeană îi ajută pe acești oameni, uh, e importantă pentru ei, uh, pentru cei care se uită la fotbal cu plăcere și pot spune dacă Uniunea Europeană îmi îmbunătățește viața, e minunat sau uh, pentru stăpânii de uh, câini. Câinele este un animal de companie uh, iubit de mulți europeni. Cum îi putem ajuta să își ia câinele cu ei în concediu, cum să pot să îmbunătățească alimentația și așa mai departe. E vorba de persoane care nu au nimic de a face cu politica. Încă o dată, aceste teme încearcă să acopere toate subiectele de preocupare pentru populație. Avem 2000 de rapoarte, încă o dată, Uh, într-un limbaj ușor de înțeles pe toată lumea, astfel încât să avem o bază de informații foarte amplă. Din luna decembrie vom avea și o aplicație pentru cetățeni, atât pentru Android cât și pentru Apple și de la nivel local, ideea este să poți uh, să te conectezi cu Parlamentul European. Cam 1000 de cetățeni europeni s-au conectat, 5000 uh, sunt extrem de activi, avem oferte pentru uh, deformare foarte diverse și care acoperă diverse convingeri politice. Domnul Ionga mai pune o întrebare în legătură cu personalul pentru Casa Istoriei Europene. Uh, știm că uh, unii colaboratori uh, au spus că sunt împovărați, s-au tăiat unele posturi, am discutat cu ei și am, ne-am asigurat că se respectă regulile. Am, uh, avem uh, șase posturi care au fost uh, scoase la concurs, dar urmărim îndeaproape situația astfel încât situația să fie în ordine. Domnul Gerbrandi a pus o întrebare legată de fondurile de pensii și de temeiul juridic. Într-adevăr, ați fost bine informați. E vorba de un instrument construit în baza dreptului luxemburghez, diferit de Parlamentul European, Uh, ați uh, pus două întrebări în legătură cu temeiul juridic și apoi de obligațiile Parlamentului European. Obligațiile Parlamentului uh, vizează, se bazează pe statutul deputaților din 2009 pentru ca transferul aceste pensii de fonduri să fie acoperite de către dreptul european și a mai existat decizia biroului din 2009, mai precis din 18 martie 2009, și 1 aprilie 2009. Știu asta pentru că a fost uh, prima ședință în calitate de secretar general și cu mare plăcere am descoperit tocmai această problemă uh, sub ochii mei. În orice caz, s-a recunoscut acest uh, temer, temei juridic. serviciul juridic ne-a consiliat și el considera că nu se mai pot face schimbări. Biroul însă a uh, propus o serie de schimbări și toate aceste modificări au fost uh, verificate de către Curtea uh, de la Luxemburg, ceea ce înseamnă că Parlamentul European are posibilitatea să ia decizii în legătură cu condițiile fondului respectiv, însă securitatea juridică poate varia, problema se pune în care există drepturi dobândite acquired rights în engleză, care trebuie să fie diferite de deputați uh, care cotizează la un fond de pensii, care nu uh, sunt încă la pensie. Uh, deci, uh, această majorare a fost uh, aprobată de către Curtea de Justiție. În orice caz, uh, Uh, sunt uh, chestiuni care încă sunt uh, discutate, dacă aceste drepturi dobândite sunt protejate sau dacă deciziile legate de fond care sunt supuse deciziilor politice urmează să se schimbe, dar în orice caz biroul se va pronunța. Sper că am răspuns și la întrebarea dumneavoastră în, în mare parte a președintei. Yeah. Yeah. Întrebasem și despre ceea ce s-a întâmplat uh, cu povestea italiană, franceză, așa cum o numiți dumneavoastră. E vorba de o moștenire dintr-un timp în care nu exista pensie europeană prin statut și în care deputații care nu aveau pensie aveau posibilitatea să aibă măcar o, um, o cotizație la un sistem de, de pensii o deputată franceză inițiase proiectul, trebuia însă să se facă o distinție foarte bună între acest sistem și celălalt uh, și în Luxemburg s-a aplicat acest sistem. Trebuie să se facă distinția însă de, uh, între acestea și uh, pensia uh, de care vă vorbeam, pentru că aceasta este suplimentară. Parlamentul European are obligații pe care le-a constatat și serviciul juridic, care revin din statut și care uh, s-au uh, stabilit și prin decizia biroului din 2009, dar care nu înseamnă că se pot schimba condițiile. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Sasoli, vă rog. Da, mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. A răspuns deja secretarul general. Îmi permit să vă spun că părerea mea este că regulile trebuie respectate în orice condiții. În legătură cu pensiile, noi nu avem două sau trei regimuri de pensie, avem unul și obligații juridice pe care trebuie să le respectăm. Lipsa respectării acestor obligații juridice ar duce, bineînțeles, la cauze în fața Curții de Justiție și nu putem să ne permitem așa ceva. După cum s-a spus, aceasta e o decizie din 4 noiembrie 1981 care se referea la punerea în echilibru a, a celor care nu aveau uh, pensiile europene față de cei care aveau pensiile europene, deci o echilibrare a situației între angajați. E vorba de 254 de italieni, 254 de uh, francezi, deputați și luxemburghezi care se aflau uh, în această uh, în această tranșă de vârstă, dar care nu mai sunt acum uh, în cauză. Deci, uh, noi trebuie să respectăm regulile, decizia biroului care a fost luată în 2009 trebuie respectată. În 2024 avem de respectat toate obligațiile pe care le-am decis noi, în 2009, noi la birou am luat această decizie. O încălcare a deciziei luate ar duce la un contencios în fața Curții de Justiție și eu cred că nu putem să ne permitem o cauză acum. Regimul de pensii e unul singur, nu sunt atât de multe, dar există obligații juridice pe care trebuie să le îndeplinim. Aceasta, îmi permit să vă spun, ar trebui să-i facă pe toți să se gândească. De fiecare dată când ne asumăm decizii, să ne asumăm și consecințele, pentru că, desigur, orice decizie aduce cu sine responsabilități și, în același timp, și costuri care nu sunt dificili și sarcini pe care nu putem să le uh, evităm. Regret că colegul Iavor a plecat, pentru că vroiam să-l întreb în legătură cu întrebarea lui despre reforma indemnizației de cheltuieli generale, că mi se pare destul de problematic să discut aici cu reprezentanții unor grupuri cărora eu le-am dat dreptate, dar vicepreședinții lor au votat împotriva acestei alocații. Deci mi-ar plăcea și este o invitație către toți ca între grupurile politice și președinți să fie să existe mai mult dialog, pentru că altfel o să iasă cu urât grupul a cerut în plenară anumite inițiative și bineînțeles că vicepreședinții nu erau convinși de acele cereri. N-am avea nici dare de seamă, nici restituirea sumelor acum. Nu o să le avem cel puțin pe viitor și o să vorbim în următoarea legislatură despre ele. Eu sper ca prevederile care revizuiesc deciziile adoptate, la care eu am votat împotrivă, să dea uh, posibilitatea să se facă și restituirea cheltuielilor și darea de socoteală, darea de seamă față de cheltuieli. S-a votat uh, însă pe dos, democrația e frumoasă, chiar și când pierzi trebuie să accepti, e vorba de o cauză justă și trebuie să acceptăm că am pierdut. Nu e vorba de sofism aici, e vorba de faptul că parlamentarii trebuie să înțeleagă că e nevoie de un dialog mai bun cu vicepreședinții lor decât până acum. Vă mulțumesc! Herr Calvin, wünschen Sie noch mal das Wort? Domnule Calvin, mai doriți să luați cuvântul? Thank you, uh, Madam Chair. Um, perhaps very briefly on two points. Um, Mulțumesc. Foarte pe scurt. Vroiam să vă spun ceva despre securitate, pașii importanți care s-au făcut, care sunt pozitivi pentru ca să avem o continuitate în sistemul și structura de gestiune în Parlament cu un management al crizei uh, interior Parlamentului și cu dezvoltarea planificării continuității în diferitele domenii trebuie să fie subliniate. Deci eu zic că aceste noi măsuri au fost deci dublate de un management mult mai continuu al problemelor de siguranță. Și cred că sunteți de acord cu mine și în ceea ce privește cibersecuritatea auditarea internă a considerat că acesta este unul din riscurile cele mai uh, mari pe care trebuie să le abordăm și planificarea trebuie să țină cont de aceste riscuri. Și trebuie să avem uh, o clară imagine a ceea ce vom face, să fim coerenți în deciziile pe care le luăm, în revizuirea deciziilor de securitate și de IT. Dar, oricum o fi, putem spune chiar că structurile au început să funcționeze, să fie puse în aplicare. E foarte important să treacă informația între ofițerul de securitate șef și, uh, și cei care lucrează în IT. E clar că e foarte important să se facă o prioritizare a obiectivelor de securitate. Vă mulțumesc! Yeah. danke Ich hoffe, dass die Dolmetscher uns noch ein paar Minuten geben sperând că interpreții ne mai dau câteva minute, raportoarea în final. Mulțumesc, foarte bună discuție. Nici eu n-am putut să-mi pun anumite întrebări pe care o să le pun în scris, pentru că sigur că ați răspuns la 161 de întrebări foarte bine, dar totuși mai am câteva întrebări suplimentare. Vă mulțumesc oricum pentru informație, a fost o dezbatere foarte bună și cred că trebuie să rămânem în contact. Mulțumesc! Bun, atunci așa facem. Vom stabili un nou termen pentru un uh, înaintarea întrebărilor suplimentare. Domnul Salafranca dorește să ia cuvântul, dar dumnealui nu era pe listă. Vă rog foarte scurt, domnule uh, Salafranca. Sunt conștient, doamnă președinte, de limitările de timp și știu că în ceea ce privește îmbunătățirea în domeniul securității, eu uh, apreciez aceste eforturi făcute. Noi am primit uh, o bombă într-o scrisoare, eu și cu alți doi deputați. Nu se mai poate așa ceva la ora actuală. Lucrurile s-au îmbunătățit, cred. Și aprobadas también en lo que se refiere al informe del señor Rubic, entender în ceea ce privește raportul domnului Rubic, se pare că pentru colegii francezi și italieni Contribuțiile ating 1,2 milioane de euro anual. Și încă ceva interesant, dar uh, ca să avem și o altă ocazie la care să veniți să faceți schimb de vedere cu noi și vreau să știu cum puneți accentul pe numiri, pentru că știți că am avut o mare problemă cu numirea secretarului general al comisiei, ar fi trebuit să existe mult mai multă transparență și o mai mare respect a regulilor de procedură în ceea ce privește numirea funcționarilor uh, la cel mai înalt, uh, de cel mai înalt rang. Și acest lucru ar trebui să fie valabil pentru toate instituțiile și sper că o să avem ocazia să discutăm cu o altă ocazie și cu mai multe profunzime, ținând cont de disponibilitatea secretarului general și al vicepreședintelui Sassoli. Genau, danke fürs Verständnis. Vă mulțumesc uh, pentru înțelegere că nu mai discutăm încă o dată acest lucru mai ales uh, fiind dat că această funcție a secretarului general este scoasă la concurs, e o problemă la directorii general. Poate că vreți să încercați să dați un răspuns, domnule secretar general, sau nu. Noi suntem, de fapt, oaia neagră aici. Da. Despre numiri vreau să vă spun că lucrăm acum la reguli care au 20 de ani. Deci ele datează din 2000, sunt 8, au 18 ani, sunt de la ante de secretarul general înaintea mea, domnul Taian, i-a dorit ca regulile acestea să fie adaptate și în procedurile actuale. Aceasta înseamnă că noi amândoi am propus ca biroul să primească mai mulți candidați ca propuneri și am cerut și ca să fie și femei printre uh, ele, adică sexul mai puțin reprezentat în uh, cadrul acestor uh, posturi. Ați discutat despre prezența femeilor în funcțiile de management. Acum, la head of, la head of unit, la șefii de unitate, care sunt numiți de mine, suntem deja foarte bine, pentru că sunt 40% și erau 23% când am ajuns aici. Procedura pe care o aplicăm este că fiecare director general face trei propuneri și la aceste trei propuneri trebuie să fie măcar o femeie printre ele. Dacă nu e minim o femeie printre ele, atunci eu îmi rezerv dreptul să deschid procedura către exterior pentru a avea o mai bună reprezentare și a genului feminim. Există posibilitatea să numim femei care sunt, desigur, calificate pentru acest post. Am făcut de foarte multe progrese în acest sens. La directoare am făcut uh, pași înainte la directoarele generale, pași înapoi. De aceea am cerut o schimbare a procedurii pe care domnul președinte a lansat-o, biroul a acceptat-o și anume să fie mereu mai multe propuneri, așa cum se face și la șefii de unitate și că aceste propuneri întotdeauna să conțină, după cum ziceam, reprezentanți din ambele sexii. Așa cum se întâmplă la Head of Unit, avem un progres evident, sper să fie cazul și aici. Înainte de alegerile europene să avem uh, o reglementare a acestei uh, schimbări prin o, o hotărâre a biroului și astfel eu zic că dezbaterea e constructivă, da. Vă mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc foarte mult pentru că ați venit, uh, noastră, domnule secretar general, domnule Sasoli și oaspeților noștri și mâine uh, continuăm la ora 9 cu reuniunea comisiei noastre. La revedere!